Good afternoon, everyone. Bună ziua tuturor. Încă nu sunt foarte mulți deputați în sală, dar oricum am întârziat uh, un sfert de oră. Vă propun să începem cu punctul 7 de pe ordinea de zi, raportul anual pentru anul 2011 al Băncii Europene Centrale și dau cuvântul doamnei raportoare, Marisa Matias. Eu quero antes de mais começar... Eh, mulțumesc! Înainte de toate, aș dori să mulțumesc colegilor din eh, diversele grupuri politice cu care am menținut contactul, am avut o serie de întâlniri bilaterale în ultimele zile și am reușit să facem progrese în ce privește propunerile de compromis unde ne situăm în clipa de față? Ce încerc eu să obțin prin amendamentele de compromis care au fost uh, deja distribuite și unele chiar discutate? Încerc să um, adun tematic amendamentele, iar dacă există mari diferențe sau dezacorduri, încerc să uh, valorific și această situație cât mai uh, bine posibil printr-o rescriere a ideilor, astfel încât să pornim de la o bază nouă. Pornind de la această strategie, diversi colegi au înaintat 24 de amendamente care urmează să fie incluse în raport. Șapte dintre ele au un domeniu de aplicare destul de vast în cadrul tematica raportului. Având în vedere această situație, m-am străduit să găsesc o formulare care să fie pe placul unui număr cât mai mare de nume în ce privește eh, transparența, responsabilitatea toate tranzacțiile financiare am încercat să le cuprindem în aceste amendamente de compromis. Nu uh, vreau să intru acum în amănunte, v-am spus cum procedăm. Oricum, încerc să mă opresc asupra unui număr de propuneri pentru a asculta eventual și părerea colegilor. Înainte de toate, ce am încercat noi să punem în valoare este implementarea politicii monetare în anul unsprezece pentru că contextul în care ne aflăm este creștere economică foarte slabă, lipsă de dinamică în ce privește piața acordării de credite. Deci, trebuie să recurgem la măsuri neconvenționale, cum au și spus o parte din colegi. Și acest lucru se reflectă în raportul meu, ca de altfel și în raportul băncii centrale europene. Cre- creșterea este foarte importantă pentru a depăși criza. Trebuie să vedem care este modalitatea de a determina creșterea. În al doilea rând, condiționalitățile pentru bănci. De asemenea, a primit propuneri din partea unor colegi din motive limpezi. Cred că există condiționalități pentru state, de ce nu ar exista condiționalități pentru bănci? Iar propunerile pe care doresc eu să le înaintez țin seamă de situația generală, transferurile către bănci care um, până la urmă um, trebuie să uh, nu afecteze IMM-urile sau uh, gospodăriile cetățenilor. Nu trebuie să fie subminată eficacitatea acordării creditelor. Iar în ce privește eficiența politicii monetare, încercăm să ținem seama de o serie de preocupări care au fost formulate de colegi în legătură cu măsurile neconvenționale, cu efectele nedorite, cred că trebuie să ne gândim la semnificațiile uh, care uh, pot să decurgă dintr-un mix de politici și de politica bugetară pe, la nivel european. Cred că aceasta este în primul rând problema pe care trebuie să o avem în atenție. Inclusiv preocupările legate de efecte colaterale și uh, impactul asupra uh, bilanțului Băncii Centrale Europene. Trebuie să ne gândim care sunt activele eligibile, eligibile. Și în acest punct de vedere poate că avem nevoie de mai multe informații legate de uh, întreg acest domeniu. Deci, în propunerile de compromis făcute de mine, am încercat să-mi exprim preocupările mele și ale unor colegi în legătură cu lipsa de echilibru când este vorba despre acordarea de credite. Nu știu, este efectul unor fluxuri de capital care nu uh, sunt durabile trebuie să ne întrebăm în legătură cu robustețea zonei euro, vitalitatea zonei euro. Este o chestiune care mă preocupă pe mine și deopotrivă și pe colegi. Amendamentele Uh, privind analiza politicii monetare și eficacității Băncii Centrale Europene în 2011 și măsura în care politica monetară a fost urmărită cu consecvență de către BCE, trebuie să fie corect reflectate. Trebuie să analizăm politica monetară în cadrul mandatului pe care Banca Centrală Europeană îl are. Cred că trebuie să nu excludem din uh, studiile făcute obiectivele politicii monetare la modul general, inclusiv eficacitatea politicii monetare în combaterea inflației pentru că acest lucru este important pentru activitatea noastră la modul general. Cred că am încercat să analizez rolul BCE în programele de ajustare, în uh, luarea de măsuri uh, financiare în cadrul unei restructurări a acestei politici. Pentru că uh, poate vom mai uh, reveni asupra acestor uh, aspecte. Vreau să spun însă că există o serie întreagă de amendamente din partea tuturor grupurilor politice care merg în direcții diferite, dar la modul general, în legătură cu ceea ce uh, face Banca Centrală Europeană, minutele, deciziile, informațiile din bilanțul uh, Băncii Centrale Europene, uh, au fost uh, pentru noi uh, sursa amendamentelor înaintate. În momentul în care am redactat uh, raportul, cred că am avut toate aceste lucruri în vedere. Trebuie să ținem seama de diversitatea punctelor de vedere, dar oricum sunt dispusă să răspund la comentariile și observațiile colegilor. Mulțumesc foarte mult, doamna Matias, pentru că nu există din partea PP nimeni care să ia cuvântul. Voi da cuvântul ca atare un reprezentant al grupului SJD, iar dacă până la finalul dezbaterii pe acest punct al ordinii de zi va reveni cineva din PPE, îi voi da cuvântul. Acum însă o intervenție din partea reprezentanților grupului S și domnului Huang Gok. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o discuție fructuoasă cu raportoarea și cu raportorii din umbre. Colega noastră, Marisa Matia, s-a consultat cu noi pentru a ajunge la amendamente de compromis pentru acest raport uh, pentru a ne putea uh, pronunța în legătură cu politica monetară a BCE și, în general, a politicii macroeconomice din zona euro. Raportul Maris, uh, doamnei Thyssen uh, este de altfel menționat în raportul doamnei Matias în legătură cu controlul din partea Troicii. A reunit săptămâna trecută uh, o largă majoritate când s-a votat. Deci eu cred că există uh, aceeași șansă de a susține și raportul doamnei Matias, iar soluțiile de compromis pe care raportoarea le-a făcut reprezintă un efort substanțial pe care um, îl salutăm. Deci doresc să o felicit atât pentru metoda de lucru, cât și pentru conținutul propunerilor pe care le face, care mi se par a fi bine gândite și ținând seama de abordarea tuturor grupurilor politice. Este un raport echilibrat, inclusiv în ce privește politica financiară, ținând seama și de situația macroeconomică din zona euro. În ce privește instrumentele neconvenționale uh, care sunt menționate în raport, răspunsul Băncii Centrale Europene um, legate dificultățile uh, periferice, cum le numește, cred că propunerile raportoarei Um, sunt menite să reprezinte opinia marii majorități a membrilor comisiei noastre. Propunerile um, și care de altfel sunt și celele Parlamentului nostru, um, sunt legate de un uh, fond de uh, refacere, de, respectiv de uh, o capacitate ciclică de revigorare a zonei euro pentru a conchide, Vă încurajez, stimați colegi, să studiați propunerile raportoarei cu o privire proaspătă eh, și eh, cred că veți fi satisfăcuți de ceea ce veți găsi. Mulțumesc, iar acum din partea ALDE, domnul Tomaș. Mulțumesc eh, Pablo. Voi vorbi spaniolă pentru că tu conduci astăzi ședința. Doresc să o felicit pe raportoare, este un raport bun. Am lucrat intens în ultima săptămână la Strasburg și noi, reprezentanța ai grupului liberal, am fost ușor îngrijorați că nu am putut să găsim un numitor comun. În los mercados acesta nu este un raport oarecare, pentru că pe piețe ne confruntăm cu tulburări foarte mari și de aceea cred eu că această dezbatere captează atenția tuturor uh, mass media. Iar din acest punct de vedere, din punctul nostru de vedere al grupului nostru politic, aș dori să spun că la această prima analiză a amendamentelor de compromis, e bine, eu personal, fără a ști exact care este uh, și poziția colegilor mei, e bine, eu personal pot să spun că sunt satisfăcut. Am văzut că au existat eforturi eforturi pentru a integra în text amendamentele din partea diferitelor grupuri politice și pentru a le prezenta sub forma unor uh, amendamente de compromis am putea spune foarte pe scurt, spre exemplu, că suntem de acord cu amendamentul de compromis 2, 4 și în acest sens vorbesc în nume propriu, deci 2, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 și 24. În ceea ce privește celelalte amendamente de compromis, avem anumite îndoieli. Am putea eventual să solicităm anumite uh, soluții, știu eu, alternative diferite, însă în principiu salutăm întreaga muncă depusă de doamna raportor și în momentul în care ni se vor prezenta idei suplimentare pentru a vedea cum anume putem cizela eventuale amendamente de compromis viitoare, atunci cu siguranță vor fi făcute eforturi suplimentare pentru a integra sugestiile celorlalte grupuri politice, spre exemplu în ceea ce privește le, uh, LTRO, în ceea ce privește diferite uh, uh, elemente legate, spre exemplu, de transparență și așa mai departe. Ei, din acest punct de vedere, sperăm să avem ședințe suplimentare în așa fel încât să putem să punem la punct o structură care să fie acceptabilă pentru toate grupurile politice. Evident, vor exista foarte multe amendamente care vor fi votate și în mod legitim, uh, fiecare poate să-și mențină amendamentele înaintate. E clar, însă, încă o dată, doresc să repet, acesta nu este un raport oarecare și noi, în calitate de Parlament European, am dat un semnal greșit dacă nu am fi în măsură să ajungem la o linie de consens între diferitele grupuri politice pe marginea acestei teme. Iar în încheiere aș dori să spun că există, după părerea noastră, o, o linie roșie pe care nu o putem uh, depăși. A, linia noastră roșie este independența Băncii Centrale Europene, care ar putea să fie pusă sub semnul întrebării. Nu putem face acest lucru. Independența Băncii Centrale Europene este o, este o caracteristică intrinsecă a acestei bănci și atunci zona euro uh, nu poate fi comparată cu uh, Statele Unite ale Americii, iar uh, euro nu poate fi comparat cu dolarul. De aceea, în acest sens, grupul meu politic preferă ca independența Băncii Centrale Europene să rămână așa cum e, pentru că de asta depinde și de credibilitatea zonei euro, mai ales în momentul de față, în momentul în care proiectul european este pus sub semnul întrebării. Uh, și trebuie să amintesc că unul dintre marile succese europene, dincolo de piața internă, reprezintă tocmai moneda unică și credibilitatea de care se bucură în acest sens Banca Centrală Europeană. Și, în final, ca un eventual punct de discuție ce trebuie cizelat pe viitor, uh, am avea o privire mai degrabă critică în ceea ce privește anumite măsuri luate de Banca Centrală Europeană în ultimele luni. Eu înțeleg că poate aici nu avem neapărat uh, puncte de vedere comune, însă vreau să vă transmit punctul de vedere al grupului nostru. O temă sensibilă care ar putea eventual să ducă la anumite discuții suplimentare. În orice caz, doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru eforturile depuse și plecând de la ultima dezbatere, eu cred că mare parte din propunerile de amendamente de compromis sunt deja rezolvate. Mulțumesc foarte mult, domnule Tremosa, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și apreciez foarte mult intervenția dumneavoastră. Și acum, numele verzilor, nu va lua cuvântul nimeni pentru că nu va pe nimeni în sală și numele ECR, domnul Strecek. Thank you, Mr. Chairman domnule președinte. Domnul Epping este de fapt expertul nostru în ce privește activitatea BCR, dar nu poate să participe astăzi, așa că am fost rugat să-i citesc uh, observațiile sale. Înainte de toate, domnul Epping este decepționat de uh, o propunere de compromis sugerată de către raportoare, pentru că acolo uh, unde doamna Matias afirmă că propunerea de compromis acoperă amendamentele ECR, acest lucru, din punctul de vedere al domnului Epping, nu este suficient. El speră ca această observație totuși să uh, fie respectată în formula finală de compromis. Dacă acest lucru nu este posibil, va solicita să existe vot separat pe marginea majorității amendamentelor sale. După aceea, în ce privește referințele uh, la ceea ce uh, par a fi finanțări uh, monetare, aliniatul 13, de pildă, care propune ca profitele BCR în legătură cu uh, sumele acordate uh, datoriei suverane a Greciei uh, să fie revăzute. Pentru că grupul euro a ajuns din acest punct de vedere la începutul săptămânii la o înțelegere și ca atare Uh, este uh, vorba inclusiv de uh, credite din partea BCR către obligațiunile grecești. Domnul Epping are o listă de doleanțe în legătură cu instrumente financiare suplimentare. El consideră că sunt inacceptabile ehm, obligațiuni eh, euro, de pildă, licențe bancare eh, pentru mecanismul european de ehm, stabilitate, de salvare, sunt ehm, mai uh, puțin accesibil, uh, acceptabile din partea ECR, pentru că ele uh, nu ar trebui să figureze în raportul anual al Parlamentului European referitor la activitatea BCR. Iar în ce privește statutul BCR, de asemenea, Ehm, trebuie să se țină seama de politica monetară care este sugerată clar în tratat, trebuie să existe cerințe transparente și eh, ca atare eh, propunerea eh, din amendamentul de compromis Uh, trebuie să țină seama de aceste cerințe. Deci, uh, în concluzie, uh, propunerile de compromis așa cum sunt ele în clipa de față realizate de către raportoare nu vor putea să fie acceptate de către reprezentanții grupului ECR. Mulțumesc foarte mult pentru aceste clarificări al pe care le-ați prezentat în numele domnului Epping, detaliu pe care am omis să-l precizez în momentul în care v-am dat cuvântul. Foarte bine, îmi cer scuze. Acum am să dau cuvântul din nou doamnei raportor, doamnei Matias. Muito obrigada, quero agradecer mais uma vez os, os comentários eh, que foram feitos. Mulțumesc și uh, cred că eu am spus de fapt ceea ce doream să spun la început. Uh, Există poziții divergente din partea ECR, dar în rest doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru susținere și eu cred că um, există baza pentru a obține acordul majorității în comisia noastră. În orice caz am făcut tot ce se stătea în puteri pentru a ajunge la o înțelegere cu colegii. Câteva observații finale. Uh, nu vreau să mă refer la tot ceea ce s-a spus. Dacă colegii doresc să mai facă comentarii, pot să facă acest lucru și în scris și vor fi binevenite observațiile lor. Dar dați-mi voie să trag și acum câteva concluzii. În legătură cu observația domnului Tremosa legată de independența Băncii Centrale Europene, independența băncii centrale europene în aș duce la îndeplinire sarcinile în materie de politică monetară nu este subminată niciun fel prin propunerile de compromis pe care uh, le-am uh, realizat. Ținând seama ceea ce s-a spus, nu, tocmai că nu am vrut să aduc atingere independenței băncii. Deci am fost foarte atentă din acest punct de vedere. Dar uh, o chestiune legată cu acest aspect, de acest aspect, dacă uh, ținem seama de această dorință. Îmi pun întrebarea. Banca Centrală Europeană are sau nu posibilitatea să își ducă la îndeplinire Uh, mandatul trebuie să existe uh, claritate, sunt de acord. Suntem de acord cu principiul pe care uh, l-a menționat colegul nostru. Dar trebuie să ne gândim că profitul trebuie să se regăsească în multe sectoare. Vă dau Uh, un exemplu de intervenție într-un program de ajustare. Uh, putem găsi exemple în alte domenii, iar această chestiune trebuie să fie discutată de către noi. Revenind acum la ceea ce a spus colegul din grupul ECR, în legătură cu propunerea de compromis 13 că ar fi inacceptabile din punctul lor de vedere. Când vorbim despre aceste probleme, trebuie să avem în vedere necesitatea de restructurare a datoriei Greciei prin intermediul Băncii Centrale Europene, astfel încât să evit așteptăm ca uh, Banca Centrală Europeană să uh, aibă profit din valorificarea obligațiunilor de stat ale Greciei dincolo de uh, anume procentaj. Poate că surplusul ar putea fi redistribuit și din acest punct de vedere să discutăm ce se întâmplă cu datoria Greciei. Dar sunt de acord că poate ă, toate aceste aspecte merită să fie analizate mai profund. Iar ă, un domeniu în ă, legătură cu care nu am ajuns încă la o înțelegere. Trebuie să fim foarte riguroși. Un coleg s-a plâns că o parte din amendamentele sale uh, au uh, fost trecute cu vederea. Da, bun, dar uh, ele uh, într-un fel contraveneau filozofiei generale a formulelor de compromis pe care le-am găsit, pentru că aveau o tentă politică. Noi nu trebuie să fim contradictorii, nu trebuie să lăsăm uh, și o zonă gri să se strecoare în raport. Nu ne dorim amendamente contradictorii. Sigur, dacă doriți să aveți amendamente separate, puteți să susțineți această idee, dar oricum, în ce privește transparența, sunt dispusă să discut cu dumneavoastră în legătură cu toate observațiile pe care doriți să le faceți. Vom putea avea și întâlniri bilaterale și poate vom avea și o scurtă întâlnire cu raportorii din umbră deci, după cum am spus la început, vă rog să-mi transmiteți toate comentariile pe care doriți să le faceți. Încă o dată vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Matias. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 8. Este raportul domnului Sven Giegold și am să-i dau cuvântul imediat. Sven, te rog, ai cuvântul. So, ja, herzlich willkommen. Bună ziua tuturor. Acest uh, raport a început să fie discutat cu ceva vreme în urmă, dar iată, din fericire, da, din nefericire lucrurile s-au uh, tergiversat, dar iată, astăzi pot să vă prezint uh, rezultatul eforturilor mele și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Mă voi concentra asupra unora, unor puncte importante din punctul meu de vedere. Trei categorii mari are propunerea Comisiei. În primul rând, răspunderea, 2. Sancțiunile. 3. Remunerările. Și e clar că OPCVM-urile 5 intră într-un context mult mai larg. În contextul acesta al OPCVM-urilor există foarte multe întrebări legate de valorile care au fost generate de liberalizările din anii trecut. Tocmai de aceea, iată, acum Comisia lucrează la un OPCVM 6, o propunere pe care toată lumea o așteaptă cu sufletul la gură. Însă și varianta 5 a regulamentului este suficient de bună pentru momentul de față. Și tocmai de aceea ne limităm la un raport uh, relativ uh, subțirel. În ceea ce privește răspunderea, considerăm că propunerea Comisiei este bună, protejează într-adevăr consumatorii de riscuri pe care nu le-au putut evalua în uh, prealabil. Uh, ce riscuri? În momentul în care societățile de administrare au probleme, clienții sunt mai bine protejați decât în trecut, uh, pe când a avut loc cazul Medov. Însă, trebuie să spun că aceste reguli ar putea genera probleme pe anumite piețe terțe. Când apar aceste probleme? Atunci când statele terțe care doresc să investească sunt obligate să folosească anumite societăți de administrare, iar evaluatorii sunt incapabili sau susțin că sunt incapabili să evalueze riscurile. Asta va însemna de cele mai multe ori că piețe anumite piețe terțe vor fi excluse din joc. Noi ar trebui să, discuta, să discutăm despre o anumită soluție de asigurare sau o asigurare pe care am putea o oferi în aceste cazuri. Doamna Berez uh, spunea la un moment dat că în momentul în care există riscuri care uh, ar putea uh, limita acțiunea pe piața anumitor actori, o limitare ne, de nedorit, dar în același timp riscurile sunt mult prea mari pentru a putea fi puse în cârca consumatorilor, atunci se spunea că ar trebui să se garanteze, să se ofere o garante, garanție o, o garanție care practic să protejeze consumatorul împotriva uh, riscurilor pe care nu le, poate, nu le poate evalua în prealabil, dar în același timp această garanție, această asigurare ar trebui să ofere actorilor posibilitatea de a intra totuși pe piață, de a deveni jucători. În ceea ce privește sancțiunile, am tot vorbit despre sancțiuni, am vorbit despre sancțiuni în, în contextul directivei uh, CRD, în contextul uh, directivei privind abuzul pe piață și iată din nou și în cazul acestei propuneri trebuie să vorbim despre sancțiuni. Ce ne propune Comisia? Comisia ne propune atât sancțiuni penale cât și uh, sancțiuni administrative care să fie armonizate aceste sancțiuni ar putea fi uh, folosite în cazul uh, acestor instrumente foarte mobile, precum OPCVM-urile. Consiliul nu este de acord cu această propunere privind sancțiunile, dar noi ar trebui să o sprijinim. În al treilea rând, uh, trebuie să ne referim la remunerare. Ce se întâmplă în acest context? Comisia și-a ușurat munca și uh, a preluat pur și simplu regulile pe care le-am stabilit pentru uh, fondurile alternative de investiții în această nouă propunere. Deci a copiat, Comisia a copiat pur și simplu regulile cu privire la remunerarea uh, Uh, managerilor fondurilor de investiții alternative și au, le-a aplicat pe acestea în uh, cazul uh, OPCVM-urilor. Bineînțeles, respectivele reguli de remunerare Uh, se pliau pe dorințele Consiliului pentru Stabilitate Financiară. Dar, din păcate, preluarea n-a fost uh, una 100%. Și ce propun eu în raportul meu? Propun să copiem pur și simplu în acest uh, nou regulament toate cele stabilite de către Consiliul pentru Stabilitate Financiară în ceea ce privește remunerarea. Dar, bineînțeles, trebuie să-i oferim uh, supraveghetorului posibilitatea de a impune respectarea acestor standarde. Dar ce s-a observat? Că nu remunerarea mm, administratorilor este mare, mare, marea, mare problemă, ci Marea problemă este aceea uh, a remunerării societăților de administrare. Există o mulțime de actori de pe piață, dar și uh, clienți, consumatori, care ne-au transmis că uh, informații cum că remunerarea societăților de administrare este una scandaloasă. Aceste, există societăți de administrare care pierd nu acționează corect pe piață, dar cu toate acestea uh, obțin profit sau remunerările acestor uh, societăți nu scade în niciun fel. Haideți să vă dau un, un exemplu. Un exemplu oarecum uh, abstract. Asta pentru a nu uh, deranja pe nimeni. Am un fond care care investește în uh, equities, dar în același timp investește în uh, anumite uh, obligațiuni ale unor state terțe. Și contractele sunt așa făcute în așa fel încât uh, Pur și simplu, oricare ar fi evoluția acestor obligațiuni, uh, fondul respectiv câștigă, pentru că așa a prevăzut acolo în contracte clauzele potrivite pentru a-și garanta remună, remunerările. Deci există o mulțime de artificii contractuale care pur și simplu cresc uh, într-o manieră deloc echitabilă uh, Uh, remunerările societăților de administrare. Dar aceste clauze sunt uh, reprobabile din punctul de vedere al consumatorilor și tocmai de aceea, și acum mă refer la taxele de prestație, uh, performanță. Deci eu îmi doresc ca acestea să fie adaptate și în același timp, îmi doresc sau vă, vă propun prin raportul uh, meu să lăsăm o oarecare marjă de, de acțiune uh, și clienților. Nu doresc, uh, doresc reguli, însă nu foarte, foarte severe, stricte pentru aceste societăți de administrare și vom lăsa clienții, consumatorii să aibă libertatea de a alege între diferitele societăți de administrare. Dar bine, această temă va mai fi discutată cu raportorii din umbră. Eu m-am inspirat din cele, între, cele uh, ce se întâmplă în uh, Regatul Unit. Majoritatea OPCVM-urilor nu folosesc, de fapt, aceste taxe de prestație, de uh, performanță, însă mai există câteva uh, Uh, OPCVM-uri care totuși recurg la aceste practici repro- reprobabile. Cu siguranță trebuie să luptăm împotriva acestor practici. Da, bine, vom stabili lucrurile în urma discuțiile, uh, discuțiilor cu raportorii din umbră. Am propus de asemenea să se creeze un fond de investiții în domeniul socioeconomic. Comisia a fost de acord cu mine, dar m-a asigurat că sunt necesare noi reflexii asupra subiectului. Tocmai de aceea nici măcar nu am menționat acest, uh, această temă în raportul meu. Nu consider neapărat că este o prioritate în contextul uh, OPCVM-uri 5, uh, dar cu siguranță vom reveni și asupra acestui subiect. Vă mulțumesc mult, aștept comentariile dumneavoastră. Senor Gigol, Mulțumesc foarte mult, domnule Giggold. Și în numele PPE dau cuvântul domnului Gozes. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, domnule președinte, că în ultima vreme sunt așa de cameleon, pentru că colegii mei sunt ocupați în alte ședințe și nu prea uh, pot să vină la ședințele noastre, așa că îmi lasă mie tot felul de hârtiuțe și notițe ca să le citesc. Câteva observații. Aș dori să mulțumesc domnului, uh, domnului uh, raportor pentru munca depusă. Aș dori să amintesc, de asemenea, că aceste documente, aceste noi regulamente schimbă o situație care era oricum destul de bizară și anume că prevederile directivei regate de gestiunea fondurilor alternative, era, prevederile acelea erau mai severe când era vorba de uh, depozitar și de societățile de administrare decât directiva OPCVM 4. Însă avem o explicație de natură istorică pentru acest lucru. Uh, Wolf Klintz, de altfel, ar putea să vă spună mult mai multe decât mine pe tema acestei directive, care a fost adoptată înainte să știm exact ce s-a întâmplat cu uh, uh, Madoff și că EAFMD a fost, a fost adoptată după afacerea Madoff. Deci am ținut seama de această experiență nefericită pentru a instaura un anumit uh, grad de protecție al investitorilor. Și adevărat că OPCVM-urile uh, sunt de fapt un produs al investitorilor uh, retail și de aceea era foarte important să cizelăm regulile, așa cum a spus și domnul raportor, pentru a reda încredere clienților investitorilor, chiar dacă cifrele demonstrează că OPCVM-urile nu au avut chiar atât de mult de suferit de pe urma crizei și că în continuare sunt produse financiare foarte uh, apreciate pentru că se bucură de o recunoaștere la nivel european și au o situație financiară foarte bună. În același timp, cred eu că nu trebuie să uh, mergem prea departe. În discuția pe care o vom avea în ceea ce privește amendamentele și ținând seama și de propunerile făcute de toată lumea, cred că va trebui să găsim o soluție pragmatică, rezonabilă, în așa fel încât să nu ne concentrăm doar pe cazuri extreme, care întotdeauna vor exista și vor exista în toate dosarele și să considerăm că acestea sunt regula generală și că, deci, regulamentul trebuie să fie fie făcut pentru a viza acele cazuri. Nu! Aici nu ne aflăm într-un domeniu penal, aici nu ne dorim să, să, să, să, să pedepsim pe cei care nu respectă regulile. Nu, aici ne aflăm într-un domeniu financiar, în care există regulamente financiare și în care e nevoie de un echilibru cât mai bun cu putință între, pe de o parte, performanța financiară, capacitatea de a întruni fonduri, faptul că e nevoie de, plasam, de uh, investiții atrăgătoare pentru investitori și, în același timp, pe de altă parte, faptul că trebuie să le garantăm o anumită siguranță, securitate, în așa fel încât în acest domeniu să nu ne confruntăm cu criza pe care am uh, uh, întâmpinat-o în alte domenii. Deci, cred eu că în acest sens merg și amendamentele și am încredere în Sven, sunt convins că el va fi uh, în măsură să găsească acel echilibru, pentru că este un specialist al echilibrului. Și astfel vom reuși să facem facem în așa fel încât această legislație să progreseze și să îmbunătățească o propunere a Comisiei care deja inițial era o propunere foarte bună. Mulțumesc! Yes, Mulțumesc foarte mult, domnule Găzes, și în numele socialiștilor, nu știu exact cine va lua cuvântul. Thank you, Mr. President, Mr. Chair. Uh... Simon, domnul Simon, mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc aici în numele doamnei McCarthy, care, din păcate, nu este cu noi astăzi și am o informație în ceea ce privește uh, avizul, opinia sa referitor la proiectul de aviz. Mai întâi, ar dori să mulțumesc domnului Giggold pentru raportul său și pentru faptul că uh, a modificat în mod înțelept propunerea comisiei. Doamna uh, raportor de număr susține aceste modificări și propunerea de a întări sancțiunile uh, în momentul în care există abuzuri pe piață și încălcări ale regulamentului în vigoare. De asemenea, își uh, salută și extinderea sferei de acoperire propusă de domnul Giegold pentru a acoperi toate aceste fonduri. Modelul european a fost până în prezent un model de succes de aceea trebuie să ne asigurăm că acesta va continua și va garanta o depășire a perioadei de criză și este esențial să ne asigurăm că investitorii au șanse uh, adecvate, corecte pentru a-și investi fondurile. În același timp, mai ales în perioada de criză, trebuie să ne asigurăm că, siguranța, că securitatea acestor investiții este garantată și că acestea contribuie la creștere și ocupare în rândul IMM-urilor. Și în același timp, investitorii trebuie să știe că cei care iau decizii referitor la investițiile lor sunt de încredere și că uh, în cazul în care nu sunt de încredere vor exista și sancțiuni. Transparența sunt, este un element cheie pentru a asigura investitorilor faptul că sunt uh, protejați împotriva riscurilor, posibilităților de risc investitorii trebuie să aibă informații suficiente în ceea ce privește conținutul portofoliilor și să fie la curent în momentul în care există modificări ale acestuia. În ceea ce privește amendamentele, vom lucra în următoarele săptămâni pe marginea lor și așteptăm cu nerăbdare o cooperare fructuoasă cu domnul raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule Simon, și acum, în numele liberalilor, în Numele doamnei Hansen are cuvântul domnul Klintz. Vă mulțumesc, domnule președinte. O zi de-a dreptul excepțională. Iată, nu, nu avem de-a face decât cu purtători de cuvânt, practic. Dar asta nu din cauza lipsei de interes vis a -vis de acest dosar. Dosarul este foarte, foarte important. OPC, OPCVM-urile reprezintă un adevărat brand de la introducerea lor pe piață și avem tot interesul de a conserva renumele pe care și l-au uh, obținut între timp. Jean-Paul vorbis, a vorbit deja despre Medov. Uh, ce s-a întâmplat uh, atunci a fost deosebit de important pentru legislația europeană. În OPCVM-uri 4 am introdus un, un pașaport și acesta ar trebui să fie poate reevaluat. În o OPCVM-uri OPCVM 5 vorbim despre răspundere, răspundere care trebuie să fie îmbunătățită. E drept că răspunderea aceasta nouă s-ar putea alinia răspunderii pe care am uh, stabilit-o în directiva AFIA, însă uh, nu trebuie să uităm că situația uh, în cazul OPCVM-urilor diferă oarecum de, de AFIA. Dar toate, cu toate astea, punctul de plecare trebuie să fie acela. Faptul că un investitor un investitor devine din ce în ce mai activ pe piețele emergente, bineînțeles că generează riscuri și riscurile acestea trebuie să fie înțelese de la bun început. Eu astăzi o reprezint pe doamna Jensen. Doamna Jensen mi-a lăsat câteva comentarii pe care voi încerca să le citesc în engleză. Pe de o parte avem depozitarii, mai apoi sancțiunile și remunerările. Conform OPCVM-urilor sau regulilor, banca nu poate acționa ca și lider și în același timp depozitar. Dar OPCVM, directiva OPCVM-uri nu garantează delegarea acestei funcții de depozitar către o parte terță și, de asemenea, aceste părți terțe nu sunt definite clar. Care sunt uh, părțile terțe care ar putea deveni depozitar? De asemenea, nu se știe exact sau nu se spune exact care sunt uh, riscurile sau pierderele care trebuie să fie acoperite de către cine. Uh, Instituțiile de creditare pot funcționa ca depozitari, firmele a, de avocatură însă nu. După revizuirea din 2001, OPCVM-urile au început să uh, fie investite sau să, să fie din ce în ce mai active pe piețe terțe. Însă, pentru astfel de acțiuni e nevoie de un uh, al doilea cust o a doua parte care să se ocupe de custodie și astfel situația se devine și mai uh, complicată. De asemenea, standardele de răspundere diferă între statele membre, ceea ce, bineînțeles, uh, slăbește și mai mult uh, garanțiile de care se pot bucura consumatorii. Am tot vorbit despre, despre remunerare, despre despre sancțiuni și în alte directive și tocmai de aceea ar trebui să adaptăm și această nouă directivă. De asemenea, uh, se, propunerea comisiei obs, conține atât sancțiuni penale cât și acțiuni, sancțiuni administrative. Însă nu se nu trebuie să se piardă din vedere faptul că fiecare stat membru în parte are reguli diferite în ceea ce privește uh, valoarea și modul în care pot fi aplicate aceste sancțiuni. Deci, iată, situația ar trebui să fie armonizată. În ceea ce privește remunerările, regulile actuale uh, duc la o asumare a unor riscuri uh, disproporționate de către um, administratori. Tocmai de aceea, uh, dată fiind lipsa de transparență, modificările sunt absolut necesare. Vă mulțumim în numele ECR, domnul Camal. Uh, thank you very much and I welcome Mulțumesc, domnule președinte. Salut munca făcută depusă de domnul Gigold în ceea ce privește această regula, re, re, acest regulament și e într-un fel ca și cum ar fi tatăl acestui, acestui bebeluș. E foarte plăcut să vedem că aceste directive se îmbină armonios cu acest raport pentru a forma un țesut coerent. Vor exista cu siguranță foarte multe alte propuneri uh, pe această temă. În ceea ce privește răspunderea, vreau să vă spun am câteva îngrijorări. Evident, susțin uh, opinia și anume că trebuie să fim clar încă de la bun început. Este foarte interesant să vedem dezbaterile și să vedem cum evoluează această noțiune în momentul în care vorbim, spre exemplu, fonduri uh, de plasament uh, uh, um, hedge funds. Cred că aici putem să punem punctul pe I. Suntem cu toții de acord asupra faptului că această activitate uh, economică este foarte importantă și că cineva trebuie să aibă gradul de răspundere, că cel care îl gestionează trebuie să aibă gradul de răspundere care îi corespunde. Ideea este următoarea de unde și până unde începe și unde se termină această chestiune de răspundere. Și sunt foarte încântat să văd că dumneavoastră aveți un punct de vedere uh, chiar și mai nuanțat decât al meu și că directiva directiva AFIA uh, este și mai uh, aprofundată. Acum, la ce trebuie să fim noi atenți? Investitorul sau clientul care dorește să investească, atunci gestionarul, depozitarul, nu este cel care ia Uh, asumă riscul, nu? Deci nu el este cel care trebuie să-și asume, să-și asume și răspunderea. Dar dacă clientul respectiv insistă și dorește să investească într-un produs riscant, ce se întâmplă atunci? Eu am constatat cazuri concrete așa. Așa că trebuie să găsim o, o, o cale prin care depozitarul sau gestionarul este descărcat de răspundere în momentul în care clientul insistă. Dar în același timp trebuie să ne asigurăm că există cineva care va fi totuși tras la răspundere. Uh, pentru că ne putem oare aștepta, iar fi oare corect să ne așteptăm ca depozitarul sau gestionarul să fie tras la răspundere în cazul în care nu este răspunderea sa și dacă trebuie să fie tras la răspundere, ce se va întâmpla, cum vom face acest lucru. De aceea cred eu că investițiile în țări diferite trebuie să fie încurajate, dar cu anumite garanții. De multe ori se spune că riscul uh, ar putea să devină la un moment dat sistemic. Sunt de acord cu ideea că aici e nevoie și de acest coeficient de măsurare a performanței, însă trebuie să vedem exact cum putem face acest lucru și trebuie să ne asigurăm că acestea nu sunt disproporționate, conform uh, directivei crd de 4. Sper că pe viitor vom avea o dezbatere înțeleaptă, fructuoasă cu domnul raportor pe marginea amendamentelor, în așa fel încât să putem aduce anumite garanții investitorilor și celor care lansează, care um, um, utilizează astfel de uh, produse financiare. Și va trebui să rezolvăm de asemenea, să clarificăm de asemenea și această chestiune a răspunderii. Uh, trebuie să avem o privire nouă uh, pe uh, acest uh, subiect. Evident, ne putem pune întrebarea cum vom reuși să facem acest lucru. Uh, trebuie să ne uităm eventual și la alte documente care au fost adoptate, să vedem acolo cum această chestiune a fost rezolvată și sunt convins că și această chestiune a coeficientului de măsurare a gradului de performanță poate fi astfel uh, într-un fel rezolvată. Într-adevăr, managerii trebuie să fie plătiți în momentul în care performanța lor este la înălțime și atunci trebuie să găsim calea cea mai bună pentru a putea face acest lucru, să ne asigurăm că acest lucru se va realiza în mod corect, în mod adecvat. Evident, Evident, eu nu am idei preconcepute vis-a-vis -vis de aceste subiecte, aștept cu nerăbdare negocierile cu dumneavoastră, um, discuțiile cu dumneavoastră și să ne punem de acord asupra lucrurilor pe care vrem să le realizăm prin acest document. Eventual, ar fi bine să avem oarecare aliniere, știu eu, între ideea de coeficient de performanță și coeficient de uh, grad de răspundere. Uh, nu cred că ar fi nevoie să introducem acele prevederi sau solicitări care ar putea să aibă consecințe negative. Așa că să aștept cu nerăbdare să vedem care vor fi uh, punctele de vedere ale domnului raportor pe această temă, pe aceste idei și în calitate de raportor din umbră voi fi mai mult decât încântat să pot participa la toate aceste discuții. Mulțumesc foarte mult, domnule Kamal. Din partea GUE nu văd pe nimeni, așa că am să dau din nou cuvântul domnului raportor Giggle. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste comentarii și dacă îmi permiteți, aș face și eu în final câteva observații. Pentru a fi foarte clar, nu știu dacă rezumatul dumneavoastră în ceea ce privește observațiile și uh, cele spuse de Pascal Confin uh, sunt, uh, e un rezumat foarte precis și foarte concret, într-adevăr, știu că aceste produse de, și aceste posibilități de investiții trebuie să fie dezvoltate și în țări în curs de dezvoltare. În același timp și fondurile de investiții pot să joace un rol în acest sens și nu mi se pare greșit uh, dacă un investitor dorește să participe la uh, uh, profiturile pe care un astfel de produs financiar îl poate aduce. Însă, trebuie să facem o distinție și aici aș vrea să mă refer și la cele spuse la, de domnul Clintz. Trebuie să facem o distinție. Dacă vrei să-ți asumi un risc, evident, investind în anumite obligațiuni, equities, e bine, foarte bine, poate nu-ți dorești în același timp ca și investitor să uh, asumi niște riscuri pe care, imprevizibile, pe care nu le poți evalua încă de la bun început, uh, în cazul în care uh, depozitarul nu și-a făcut munca corect. Evident, modelul dumneavoastră poate fi viabil dacă cineva dorește să investească în Brazilia și uh, dacă, știu eu, spre exemplu, economia funcționează foarte bine și uh, companiile sunt, uh, sunt prospere. Dar Poate cel care dorește să, inter- să investească în Brasilia nu ar vrea să investească dacă depozitarul nu își face munca în mod corect. Și atunci, pentru a avea o piață de capital eficientă, cei care investesc ar trebui să știe exact care sunt riscurile pe care și le asumă, pe care nu și le asumă. Iar investitorii, aș spune eu, de rând obișnuiți, nu sunt neapărat pregătiți pentru a evalua calitatea uh, acestor uh, de, de, de gestiune, pe competențele de gestiune ale acestor, de, acestor depozitari. De aceea cred eu că ceea ce propune Comisia este un lucru foarte bun și anume că riscul acesta să fie acoperit în exterior prin anumite reguli foarte stricte de tragere la răspundere. Dacă, spre exemplu, știu o industrie, se spune, uitați, aici este un risc, riscul acesta este greu de acoperit și pentru asta e nevoie de anumite investiții. Da, aici putem discuta și sunt foarte curios să văd care ar fi uh, uh, poziția comisiei, care uh, pare să fie foarte uh, veselă când vine vorba de așa ceva. Să vedem dacă acolo se schimbă regulile, nu se știe. Dar dacă acest lucru se justifică, atunci am să spun da, foarte bine. Dacă preferăm să ne bazăm pe o soluție legată de asigurări, și asta ar fi bine, uh, cu atât mai mult cu cât se garantează interesele investitorului. Ok, nicio problemă. Dar când ne uităm la deci, regimul de sancțiuni, în principiu, sunt foarte pozitiv uh, referitor la acesta. Apoi ne putem uita și la inovare. Dar trebuie să subliniem că, evident, performanțele și salariile trebuie să fie corespunzătoare. Dar, în același timp, pe piață, această relație oricum există, legătura oricum există. Voi puteți uita la fonduri și la modul în care sunt gestionate. Uh, există acolo Uh, aporturi de capital pe măsura performanțelor. Și dacă rezultatele sunt bune, atunci fondul tău este unul prosper. Dacă ne uităm la uh, modul în care fondurile sunt gestionate de către manager, dacă fondurile cresc, foarte bine. Performanța trebuie răsplătită. Dar, în același timp, aș vrea să știu ce se întâmplă când în mod opac și absolut deloc transparent, s-au construit anumite criterii de răsplătire a performanței care nu oglindesc realitatea. Și atunci aș vrea să știu ce se întâmplă cu acele bonusuri de performanță care sunt acordate aproape automat în anumite cazuri. Trebuie să vedem dacă putem să să, știu eu, să dezrădăcinăm această cultură a bonusului acordat automat și știu că aceasta e o practică curentă pe piață. O mare majoritate din cei cu care discut spun nu, ei nu-și doresc un bonus și după aia iar un alt bonus și după aia iar un alt, alt bonus la niveluri foarte mari. Nu, ci sunt de părere că industria financiară are anumite reguli, o anumită cultură în care munca trebuie să fie făcută în mod serios, însă știm foarte bine că în industria aceasta financiară există și o, orientare pe profituri pe termen scurt, bonusuri mari și acest lucru trebuie neapărat să fie, știu eu, corectat în industria financiară, cel puțin în țara mea. Știu că sunt foarte mulți care împărtășesc acest punct de, de, de vedere și anume că e nevoie de evoluție a, a comportamentelor. Ceea ce încercăm noi să facem, încercăm să aliniem poziția noastră din acest raport cu poziția pe care am avut-o în diferite alte rapoarte și în acest sens să păstrăm în minte ideea că utilizatorii finali, clienții finali, sunt cei care ar trebui să aibă de câștigat de pe urma unor astfel de poziții și dacă aceste schimbări făcute de către comisie în regulamente sunt benefice și merg în acest sens, foarte bine. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții, întotdeauna o plăcere deosebită să continuăm colaborarea noastră și mulțumesc și domnului Camal pentru observații. Mulțumesc foarte mult, Sven, și iată că în momentul acesta ne vom opri până la ora 5, pentru că punctul următor de pe ordinea de zi, după cum știți, este o ședință comună a comisiilor Econ și Ocupare cu domnii comisar a, mă iertați, spune domnul președinte, am uitat să vă spun că termenul de depunere a amendamentelor este 17 decembrie, iar amendamentele vor fi examinate pe 21 ianuarie anul viitor și votul în plen va avea loc în luna februarie. Însă trebuie să confirmăm în continuare acest lucru. Bun. Următorul punct de pe ordinea de zi va avea loc la ora 5. E vorba de o reuniune comună cu domnul comisar uh, Oliren și domnul comisar Andor pe Până atunci ne vom opri și ne revedem la ora 5.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 Mulțumesc. you, you say this is not yet joint meeting. Right. Okay, everybody, um, this is this is not quite yet. Încă nu începem întâlnirea noastră comună pentru că aș, îi așteptăm pe comisar să sosească, deci din punctul de vedere al Econ încă nu am beneficiat de anunțurile președintelui pe diverse domenii. Le voi face acum, înainte de toată, dialogul economic cu uh, domnul Juncker va avea loc am să aibă loc în această după-amiază, dar vineri uh, domnul Juncker ne-a anunțat că au intervenit uh, niște lucruri neprevăzute și nu va putea să participe la întâlnirea noastră. Probabil că în decembrie sau ianuarie vom avea întâlnirea cu domnia sa. După cum știți, vom avea acum întâlnirea cu comisarii Ren și Andor, care uh, inițial era programată pentru mâine și am devansat-o pentru astăzi după amiază ca să ne putem plia pe agenda comisarilor. În ce privește întâlnirile tripartite, uh, am avut uh, marți și joi întâlniri, am, s-au făcut progrese în ce privește procedurile de benchmarking pentru uh, uh ratingul intern și Comisia tehnică uh, s-a întâlnit miercuri pentru a discuta formulele textelor de compromis, iar mâine, după uh, întâlnirea extraordinară Econ, de asemenea, va mai avea loc o întâlnire. Presupun că la ora 11. Iar în ce privește întâlnirile tripartite de săptămâna trecută la Salzburg, s-au făcut progrese în legătură cu ambele proiecte de raport. Am rămas eh, eh, chestiuni deschise privind combaterea evaziunii fiscale, informări legate de memorandumul de, of understanding și, de asemenea, în legătură cu raportul Gauzes. Uh, chestiunile deschise în ce privește raportul Ferrero, capitolul 3, acte delegate, formularea uh, exactă legată de dialogul economic și uh, modul în care um, se poate implica în procedura excesivă de deficit. Iar de asemenea, mâine va avea loc o întâlnire. În ce privește agențiile ratingului de credit, ieri a avut loc o pe 20 noiembrie cu participarea comisarului Barnier și am avut de asemenea o întâlnire ieri în legătură cu problemele deschise legate de datoriile suverane, competiție și rotație. După aceea a avut loc o întâlnire la Nicosia, vicepreședintele Stolojan a reprezentat uh, Comisia Econ la conferința președinților iar uh, acolo s-a discutat semestrul european uh, și reacția cu parlamentele naționale. Iar, uh, de asemenea, s-a insistat asupra faptului că parlamentele naționale trebuie să decidă în legătură cu bugetele naționale, dar în același timp au fost recunoscute meritele semestrului european în ce privește guvernanța economică și a fost salutată inițiativa Parlamentului European pentru a organiza o săptămână parlamentară dedicată semestrului european s-a insistat uh, să se analizeze anumite uh, subiecte în acea săptămână parlamentară. Știm că există și un raport în legătură cu delegația la Dublin, dar noi am vorbit deja despre acest subiect și uh, am vorbit și cu președinția irlandeză care uh, de asemenea ne va povesti despre ceea ce intenționează să facă. Acestea ar fi acum anunțurile încă nu putem trece la partea următoare a întâlnirii, va trebui să mai așteptăm puțin. Vă mulțumesc! Okay, we will start. Bun, acum vom putea demara. Vă mulțumesc. Ați constatat că domnul comisar Ren a ajuns deja. Uh, comisarul Andor în clipa de față este ocupat încă este prins într-o conferință de presă, deci uh, vom încerca să ne ajustăm agenda corespunzător. Îl salut pe domnul comisar Ren și uh, anticipez și venirea comisarului Andor. Ne întâlnim aici reprezentanții Comisiei Econ și Empel și sper că Agenda este acceptată de dumneavoastră, constat că nimeni nu protestează în legătură cu ordinea de zi, deci uh, vom putea la început să adresăm întrebări domnului comisar Rein. Dar înainte de aceasta îi oferim ocazia unei prezentări de 10 minute. Thank you, thank you Sharon. I, I tried to explain the world, uh, or at least uh, the European economy in, in 10 minutes. Mulțumesc, e greu să explici economia europeană în 10 minute. Vin de la o întâlnire a Comisiei. Am început azi dimineața la ora 8, după câteva săptămâni de pregătiri. În legătură cu proiectul Comisiei privind Uniunea Monetară și Economică și pregătirea de asemenea a trecerii în revistă a creșterii economice. <coughs> Ne-am întâlnit și cu comisarul Barroso la o conferință de presă și Laszlo Andor de altfel încă se mai află acolo, dar peste câteva minute va veni spre noi de la clădirea Berlemont. Amintindu-vă ceea ce a spus Jacques Delors, că este nevoie atât de pompieri cât și de arhitecți pentru economia europeană, Vreau să vă spun că în săptămâna aceasta am îndeplinit aceste cerințe, pentru că luni și marți am fost un fel de pompier în ce privește situația din Grecia și după aceea am contribuit ca arhitect la structura Uniunii Monetare și Economice pentru uh, a găsi resursele necesare pentru Europa viitorului. Iar în ce privește uh, creșterea economică, am adoptat uh, acest document acum o oră. Este vorba despre o comunicare în care Comisia își prezintă propunerile pentru prioritățile economice pe un an și începe și semestrul european care va fi uh, al treilea. Iar uh, această înțelege, uh, întâlnirea noastră este parte a dialogului economic. Uh, este o șansă în care toate instituțiile europene dezbat uh, șansele uh, noastre uh, legate de uh, evoluția Uniunii Economice și Monetare. Dumneavoastră, săptămâna trecută la Strasburg, ați avut uh, o dezbatere pe această temă și a fost o contribuție importantă a Parlamentului. Am apreciat-o foarte mult și am putut constata că suntem, am căzut de acord asupra multor domenii și veți vedea că acest acord uh, al nostru se va reflecta și în uh, documentul pe care Comisia l-a adoptat astăzi. Înainte de a uh, vă vorbi despre acest document, câteva cuvinte despre acest blueprint privind adâncirea unității economice și monetare care are importanță și în uh, ce privește pachetul celor două măsuri legislative TUPEC. Acest blueprint al Comisiei conturează o foaie de parcurs pentru o perioadă scurtă, medie și lungă pentru a se realiza la o, uh, o reală uniune economică și monetară. am adoptat tot ceea ce exista ca proiect pentru următoarea perioadă de șase, respectiv 18 luni, dar de asemenea <clears throat> în ce privește legislația secundară necesară. În ce privește perioada pe termen lung, de asemenea avem proiecte și pe vor fi necesare pe termen lung și reforme care să ducă până la urmă sau care să se bazeze pe anumite modificări operate în tratat. Toate aceste proiecte necesită o mai mare responsabilitate și solidaritate în zona euro, de asemenea pași către o legitimitate democratică și responsabilitate democratică mai mare, o implicare adecvată a Parlamentului European în acest context. În multe domenii, acest blueprint uh, se bazează și pe proiectele legate de Uniunea Economică și Monetară pe care le avem și pe care Parlamentul European le cunoaște. Comisia are în vedere măsuri care să susțină creșterea economică și pe termen scurt când ne-am gândit la o coordonare consolidată economică <clears throat> la o supraveghere ex ante, la crearea competitivității și măsurilor de, instrumentelor de convergență. Am vorbit deja despre asta, de asemenea ne-am exprimat dorința să explorăm, să vedem dacă este posibilă operaționalizarea prevederilor existente privind pactul de stabilitate și creștere pentru a garanta investițiile necesare care să susțină măsurile de creștere economică am introdus metode pentru a adânci Uniunea Economică și Monetară pe termen mediu printr-o mai bună coordonare a politicilor noastre prin, pentru a ajunge la o reducere a datoriei publice și uh, bazându-ne pe criteriile Pactului de Stabilitate și de Creștere se va crea un uh, fond de redresare economică. Acesta va contribui la crearea uh, o piață a garanțiilor, a activelor, valorilor uh, mobiliare pe piață. Deci, noi uh, avem în vedere tot ceea ce poate să uh, consolideze și să adâncească Uniunea Economică și Monetară, conform și uh, dezideratelor exprimate în rapoartele Parlamentului European. Noi ne dorim un consens politic și puteți fi siguri că în acest sens va acționa Comisia și se va ajunge, sperăm, la un acord în ce privește legislația TUPAC în următoarele zile. Doamnelor și domnilor, în legătură cu alte priorități ale acestui document privind creșterea economică, mă voi referi la uh, câteva elemente cheie, cel puțin la trei din cele cinci. cele care se ocupă de ocuparea forței de muncă, respectiv de reducere a șomajului, pentru că noi colăm, colaborăm strâns uh, în acest sens cu dumneavoastră. Ne gândim la reforma sectorului financiar. Asta nu înseamnă că uh, trebuie să îi scutim pe bancheri de obligațiile lor, dar uh, ei trebuie să încurajeze uh, lumea afacerilor să îmbunătățească accesul companiilor la finanțare, pe care, de asemenea, este esențial pentru, produce, pentru produsele uh, pe care le realizează industria noastră și pentru exportul lor. Iar în ce privește uh, sectorul public și privat, de asemenea, dorim să sporim rolul economic al celor două sectoare. Deci, Trebuie să uh, creștem uh, resursele de capital ale Băncii Europene de Investiții uh, pentru a putea să își realizeze programul de acordare de împrumuturi. Deci e vorba de 1,8 miliarde în perioada următoare pentru finanțarea IMM-urilor În al doilea rând, va trebui să continuăm cursul reformelor structurale și ă, din această perspectivă avem în vedere o serie întreagă de reforme în Europa, în Italia, în Spania, practic în toate statele membre ale Uniunii Europene. Și sigur trebuie făcut și mai mult pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, astfel încât antreprenorii mai ușor să poată să înceapă să se implice în noi afaceri. Inclusiv, din acest punct de vedere, trebuie crescute performanțele sistemului educațional, al formării forței de muncă, pentru că trebuie să investim în Europa dacă ne dorim să fim competitivi pe plan global. Iar barierele în competiție, în servicii, în toate sectoarele ar trebui să fie înlăturate. În al treilea rând, trebuie să garantăm durabilitatea finanțelor publice printr-o consolidare fiscală care să fie promovată într-o manieră inteligentă Trebuie să încercăm să păstrăm investițiile în acele domenii care pot garanta creșterea viitoare, cercetare, uh, educație, energie. De asemenea, guvernanța economică uh, va trebui să garanteze revenirea finanțelor publice în sectorul care să garanteze o dezvoltare economică durabilă. Iar ceea ce este important, și am spus deja, pactul de stabilitate și de creștere se concentrează și pe deficitele structurale care au fost constatate și care trebuie să fie înlăturate în ciclurile economice. De aceea, Comisia se concentrează în mod special asupra unui efort fiscal structural atunci când se Uh, analizează modul în care uh, fiecare țară respectă aceste cerințe. Pot de asemenea să vă informez că acest blueprint are o relevanță concretă pentru creșterea economică și consolidarea creșterii economice, iar în cadrul regulilor existente vom încerca să găsim modalități pentru ca programele de investiție să fie valorificate, inclusiv în programele, programele de convergență, iar programele de investiții publice care s-au dovedit a fi, avea o contribuție pozitivă la uh, dezvoltare, uh, de asemenea vor fi Uh, avute în vedere. Proiectele de investiții guvernamentale cofinanțate uh, și de Uniunea Europeană pot să aibă o contribuție consistentă la politica de creștere și uh, pactului de stabilitate și creștere economică. Doamnelor și domnilor, în concluzie, În ultimii 2-3 ani am încercat să ne reformăm guvernanța economică, va trebui să continuăm să lucrăm în favoarea creșterii durabile și a mai bune ocupări a forței de muncă, iar acest document, de fapt, pavează calea în această direcție pentru a ajuta Europa să își revină economic și să înregistreze o creștere în perioada următoare și să facilităm astfel creșterea uh, durabilă și uh, ocuparea forței de muncă și o consolidare fiscală. Vă mulțumesc foarte mult. Președinta, deocamdată comisarul Andor uh, vă reprezintă și pe dumneavoastră la conferința de presă, deci va trebui dumneavoastră să-l reprezentați și pe el. Voi da cuvântul raportorilor din partea diverselor uh, comisii în ce privește această uh, trecere în revistă a creșterii economice anuale mai întâi din partea Comisiei uh, Econ, doamna Ferrera și după aceea Veronica Ferim. More explicit. Mulțumesc, domnule, doamna președintă. Voi vorbi în engleză pentru a fi cât mai clară. Um, Vă mulțumesc, domnule comisar, faptul că dumneavoastră ați recunoscut faptul că Parlamentul European are un rol de îndeplinit în acest context al raportului referitor la creșterea anuală. Și înainte de a merge mai departe în această discuție, aș vrea să fiu foarte cinstită în ceea ce privește rezultatul, modul în care s-a gestionat criza până în prezent. Și am spus că vreau să fiu cinstită și eu la rândul meu și să recunosc faptul că strategia de relansare economică până în prezent încă nu a dat roade, a dat greș. Și, domnule comisar, aș vrea să știu Uh, uh, într-adevăr, s-au făcut eforturi pentru a găsi, pentru a uh, identifica acele semnale de relansare economică în țările membre, într-adevăr. Însă aș vrea să știu dacă toate eforturile de austeritate care au fost consimțite până în prezent, consimțite de către țările care s-au comportat corect, între ghilimele sau incorrect, sunt eforturi fără precedent. În doi ani de zile, dacă ne uităm din punct de vedere fiscal, ajungem până la 18% din PIB în Grecia, 7,5% în Portugalia, 4,8% în Italia din PIB. Și atunci întrebarea noastră este următoarea. Care sunt rezultatele pe care le-am obținut? Sunt ele pe măsură sau nu? Apoi, Uh, austeritatea duce la o accentuare a crizei și a contractarea economică în acele țări și acesta are un efect negativ și contagiunea, bineînțeles, nu poate fi neglijată pentru că știm că există anumite metode incorrecte din punct de vedere tehnic, tehnic care au dus la o adevărată spirală de înrăutățire a situației și atunci evident că rezultatele de creștere pentru întreaga eurozonă nu sunt chiar strălucite și s-ar putea ca tendința să fie negativă. Deja este negativă anul acesta, s-ar putea să continue și anul viitor. Apoi, vedem că spreadurile n-au, nu s-au redus, vedem că acestea au crescut chiar mai mult ca niciodată și, într-adevăr, în anumite țări, așa cum a spus și dumneavoastră, ați recunoscut, uh, avem anumite uh, rate de șomaj care depășesc cu mult ratele pe care le-am cunoscut în trecut. Bun, mă voi opri aici cu toate aceste elemente negative. Aș vrea să știu, oare această strategie trebuie considerată pe viitor, având în vedere că ea nu de roade până în prezent? Oamenii fac sacrificii doar dacă ei au au credința, au această uh, convingere că merg undeva într-o direcție, au un scop. Vrem să fim constructivi clar. Vrem să avem uh, anumite analize alternative, independente, care au fost deja de altfel făcute către trei institute de analiză economică și unul din Franța, împreună cu unul din Danemarca și uh, încă unul din Germania. Și aceste analize au fost prezentate ieri și demonstrează în mod tehnic clar și concret că în materie de uh, re- recesiune economică, austeritatea trebuie să fie, uh, să fie încetinită. Avem nevoie de spreaduri pe termen lung și mai ales pentru domnul. 2013 va trebui să reducem eforturile noastre de consolidare cu 85 de miliarde de euro, dacă nu vrem să ajungem la o rată de șomaj care pur și simplu va exploda. De aceea, în mod concret, cifre concrete, am trei întrebări pe care aș vrea să vi le adresez. Aș vrea să știu mai întâi dacă sunteți gata să discutați cu toate părțile implicate um, calitatea acestor prevederi de viitor. În al doilea rând, dumneavoastră ați recunoscut că sacina aceasta a datoriei pe umerii statelor membre este o chestiune critică și atunci vă întreb, concret. Ce vreți să faceți? Vom avea euroobligațiuni? Vom avea acel plan uh, de relansare economică pe care Parlamentul a cerut de atâta vreme? Și în al treilea rând aș dori să știu. Dumneavoastră recunoașteți că, într-adevăr, inițiativa pentru creștere, uh, în momentul de față, concret vorbind, e cam subțirică și există dezechilibre macroeconomice și vedem că nu avem anumite recomandări care să poată fi aplicate anumitor state membre și care să le permită să aibă anumită marjă de manevră în zona euro. Iată, acestea sunt trei întrebări deosebit de importante pentru noi și v-aș mulțumi dacă mi-ați răspunde la ele. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Și acum să dau cuvântul Veronicăi. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Apreciez în mod pozitiv prezența dumneavoastră astăzi aici, domnule președinte, și sper că vom putea să îl vedem și pe domnul Andor pentru a putea discuta această temă importantă și anume ocuparea, mai ales în momentul de față. Sunt, e foarte greu să lanseze anumite întrebări fără să știe exact cine va răspunde la ele. În fine, așteptăm cu nerăbdare să vedem această nouă, acest nou document referitor la creșterea anuală și să vedem care ar putea fi observațiile și comentariile pe care le-am putea face care să fie utile în așa fel încât să le putem înainta pentru viitorul semestru european. Fără nicio îndoială, situația în care ne aflăm în momentul de față este o situație complexă și cred eu că ar trebui să ne punem de acord asupra unor priorități unor priorități care să fie dezvoltate. Uh, au existat priorități și în semestrul european uh, precedent, dar se pare că acestea nu au dat roadele la care noi am fi vrut să ajungem. Iată, mă bucur acum că ambii comisari ar putea să ne spună care este situația, ce s-a făcut până în momentul de față, care vor fi prioritățile uh, pe care le-am putea desprinde din această criză. Primul punct care pentru mine este prioritar reprezintă obiectivul european și anume Europa 2020. Europa nu poate să ajungă cu întârziere la o întâlnire atât de importantă. 2020, pui mâine? Trebuie să ne îndeplinim obiectivele fixate și trebuie să fim serioși față de angajamentele pe care le-am uh, asumat. Ne-am spus că vrem să avem o creștere inclusivă, inteligentă, durabilă. Da, iată, cuvinte frumoase, însă am senzația că în mod concret am avansat prea puțin. Criza s-a acutizat și de aceea trebuie să ne continuăm eforturile. Îmi pare rău, îmi pare rău într-adevăr că orientările politice uh, pentru 2012 și implementarea acestora au fost insuficiente în ceea ce privește obiectivele strategice conținute în strategia 2020. E ciudat oarecum că statele membre își uh, au greutăți pentru a-și uh, lansa reformele naționale uh, necesare pentru 2013. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră pe această temă. Ambii comisari. Un alt aspect fundamental este crearea de locuri de muncă prin reforme structurale și printr-o consolidare fiscală care să permită creșterea economică. Noi suntem de părere că statele membre trebuie să adopte acele măsuri care să favorizeze crearea locurilor de muncă, o reformă fiscală, o reformă a pieței muncii pentru a încuraja ocuparea și autoocuparea, uh, crearea de noi întreprinderi este absolut esențial, mai ales într-o țară precum a mea, accesul la finanțare pentru IMM-uri, pentru întreprinderile mici și mijlocii care au atât de multe dificultăți în momentul de față. De asemenea, este crucial să modernizăm piața muncii. De ce? Pentru că acesta să fie mult mai inclu- o piață mult mai inclusivă, mult mai modernă și să profităm de um, economia ecologică care poate crea locuri de muncă, economia digitală, de asemenea. Alte aspecte și probleme fundamentale ar fi bine dacă domnul comisar ar putea să se refere la ele. E vorba de rata de șomaj în rândul tinerilor. O problemă în întreaga Europa, cu siguranță mult mai acută, o problemă în țara mea, în Spania, unde situația este cea mai oribilă, pentru că avem că peste 50% din tineret care nu lucrează, nu are un loc de muncă. De aceea trebuie să facem ceva, trebuie să avem o strategie, o strategie clară pe această temă. Ce anume vom propune acestor tineri? Ce propune Comisia? De asemenea, mai sunt și alte priorități care, după părerea mea, sunt importante. O piață mai adaptabilă, mai dinamică, mai inclusivă, cu o calitate mai bună a locurilor de muncă. De aceea cred eu că și asta este un lucru foarte bun. Mi se cere să uh, ajung la concluzie. Bun. Uh, eu cred că pentru a crea aceste locuri de muncă trebuie să fim noi înșine adaptabili, să fim în măsură să ne adaptăm, să ne gândim la locul femeii în societate, să ne gândim la, la straturile sociale cele mai vulnerabile și defavorizate. Și ce vom face? Sărăcie, excluziune socială, trebuie să facem ceva. După cum am spus, e nevoie de o legitimitate democratică în plus pe care Parlamentul European o poate aduce și Parlamentele naționale o pot uh, prelua. Trebuie să ascultăm și interlocutorii sociali și trebuie să discutăm și cu societatea civilă posibilă, pentru că dacă într-adevăr ne dorim și vrem ca cetățenii europeni să susțină măsurile noastre, Doamna președinte întrerupe, doamna vorbitor. Când zâmbesc și când mă agit și dau din mâini, asta nu înseamnă continuați, ci înseamnă vă rog să vă opriți, spune doamna președinte. Îmi pare rău. Dacă dau cuvântul domnului Ren pentru cele patru minute de răspuns la aceste întrebări, Uh, întrebarea adresată predominant de Elisa Ferreira. Apoi voi avea ocazia să dau cuvântul domnului comisar Andor, care să poată să răspundă simultan și la întrebarea dumneavoastră și să-și facă și propria sa prezentare. Poate că asta ar fi așa o cale de mijloc pentru a ajunge la acele 10 12 minute. Nu îndrăznesc să spun chiar 14 minute pentru că nu vreau să supăr pe nimeni. Bun, Oli, te rog, dacă poți să răspunzi tu mai întâi la întrebările adresate în 4 minute. Thank you, Sharon. First, uh, Mulțumesc, Sharon. Mai întâi, la întrebările adresate de către doamna Ferreira. Ați avut trei întrebări foarte concrete și anume mai întâi dacă suntem gata să discutăm calitatea prevederilor economice făcute de către comisie, previziunilor economice făcute de către comisie. Da, suntem gata și suntem gata să o facem în mod public uh, împreună cu celelalte instituții care pot analiza și evalua aceste previziuni și care fac acest lucru în mod permanent. Și pe ansamblu putem spune că aceste previziuni economice uh, rezistă destul de bine în timp, dacă e să le comparăm cu alte previziuni făcute de alte instituții similare. Evident, munca aceasta este o muncă de zi cu zi, de aceea trebuie să continuăm să eforturile pentru a cizela cât mai bine previziunile noastre economice pentru următoarea perioadă nu uitați că aici e vorba de 27 de state membre, fiecare dintre ele având dimensiuni diferite în ceea ce privește ocuparea, uh, dimensiunea economiei și așa mai departe. Și aceste rezultate vor fi prezentate în luna februarie. În al doilea rând, dumneavoastră ați pus întrebarea ce se poate face cu acest fond de relansare economică, redresare economică și euroobligațiunile. Noi includem acest lucru în foaia noastră de parcurs, în acest blueprint și vom analiza îndeaproape aceste elemente. Vom prezenta diferite opțiuni, eventual chiar și opțiuni alternative despre modul în care acest fond de redrasare ar putea să permite Europei să depășească aceste dificultăți și să ajungem către o dimensiune de durabilitate pentru a depăși această criză de asemenea a datoriilor. După cum am mai spus deja, acest lucru reprezintă doar o parte din foaia aceasta de parcurs, din acest blueprint. Uh, vom încerca să introducem idei alternative și să vedem care vor fi precondițiile necesare pentru a ne asigura că vom evita opțiunile riscante și că ne vom reuși să consolidăm piața europeană de produse financiare, cel puțin pe termen scurt. Este evident că fondul acesta de redresare economică va avea nevoie de anumite modificări în tratate și știți că acest lucru s-ar putea să aibă repercusiune asupra ritmului de implementare a unor astfel de inițiative. Acum, în ceea ce privește creșterea economică, ocuparea, la care s-a referit și doamna Lopez Fontania, șomajul, accesul la finanțare pentru IMM-uri, impozitarea și așa mai departe. Știm că foarte multe țări nu numai în Grecia, dar și în Spania și în alte țări, uh, această formă de impozitare uh, are, are nevoie de o reformă aprofundată pentru a avea o durabilitate a finanțelor publice pe de o parte, dar și în același timp pentru a avea și o formă de, aș spune eu, echitate, de justiție, în așa fel încât opinia publică să fie convinsă că efortul este împărțit în mod corect. În ceea ce privește acum ocuparea și mai degrabă șomajul. E bine, cred că Laszlo se va concentra pe acest subiect, însă mi se pare evident că e nevoie de acțiuni, e nevoie de măsuri uh, pentru a putea acoperi această problemă pe scară largă. Știm că în Europa există 25 de milioane de persoane care nu au un loc de muncă și acest lucru nu este acceptabil. Trebuie să găsim măsurile necesare pentru a depăși această situație. Și știm că în anumite state membre rata de șomaj este mai ridicată. În alte state membre piața este mai fragmentată și, și cifrele sunt oarecum uh, împărțite pe regiuni și așa mai departe. Deci va trebui să vedem cum anume se poate găsi o soluție. Știu că uh, aceștia sunt pași importanți care ne vor permite să îmbunătățim modul în care funcționează economia europeană, modul în care funcționează piața. De aceea trebuie să avem eficiență în implementare. Și la final trebuie să vă spun că întreprinderile trebuie să fie în măsură să aibă locuri de muncă durabile, permanente, mai ales pentru tineri, pentru cei care își pierd locul de muncă ei bine, trebuie să beneficieze de un sprijin pe măsură care să le permită ulterior să regăsească un loc de muncă. Mobilitatea în rândul lucrătorilor trebuie să fie încurajată pentru a evita blocajele. Este foarte important acest lucru și acest lucru reprezintă, de fapt, piatra de temelie a întregului raport care analizează creșterea anuală. Încercăm să punem accentul pe aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc și acum să dau cuvântul domnului comisar Andor. Nu știu în ce ordine vreți să faceți lucrurile. Mai întâi prezentarea și apoi răspunsul la întrebări sau răspunsul la întrebări și apoi prezentarea dumneavoastră. Vă las pe noastră să alegeți. Așa că dumneavoastră aveți cuvântul, vă rog. Thank you, Commissioner, but my third question... Mulțumesc, doamna președinte. Doar pentru a aminti că cea de-a treia întrebare a mea nu a primit niciun fel de răspuns. E vorba de inițiativa pentru creștere și ocupare. Doamna președinte, da, eu am înțeles foarte bine că disciplina aceasta în ceea ce privește eh, timpul de intervenție acordat a fost o disciplină prea laxă, așa că acum ar fi bine să continuăm. Poate că eventual se poate răspunde la această întrebare ulterior. Uh, Madam Chair, uh, first of all, I'm sorry for coming with... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Dați-mi voie să vă fac o prezentare scurtă a aspectelor legate de ocupare și creștere din analiza anuală a creșterii. În prezentarea mea voi răs- încerca să răspund și la întrebările pe care le-am auzit adresate deja. Cele două documente pe care le discutăm astăzi descriu o situație critică cu care se confruntă Uniunea Europeană, în ceea ce, critică în ceea ce privește ocuparea și condițiile sociale. Voi încerca să fac un rezumat al analizelor comisiei în aceste domenii, înainte de a trece la recomandările făcute statelor membre. În ultimul an, șomajul în Uniunea Europeană a crescut și prognozele nu sunt deloc roz. Uniunea Europeană este acum singura zonă mondială, la nivel mondial, în care în continuare șomajul crește permanent. Astăzi avem mai mult de 25 de milioane de șomeri în Uniunea Europeană. Dar, cu toate acestea, vă încurajez să priviți dincolo de aceste cifre care ne arată, practic, media europeană. Uh, Situația este, de fapt, uh, la baza sa una foarte diversă. Econom- uh, companiile cresc. Uh, în Spania avem o creștere în domeniul antreprenorial de vreo 26%, în Austria de 4,5%. Unele state membre au rezistat crizei financiare, altele au fost puternic lovite, în special de criza datoriilor suverane. În contextul acesta, trebuie să subliniez faptul că șomajul se datorează mai puțin problemelor structurale ale pieței muncii. Aceste probleme structurale există într-adevăr, există mari diferențe uh, Uh, între statele membre, există o mare prăpastie între educație și necesitățile de pe piața muncii, dar toate ace- toți acești factori nu au generat criza cu care ne confruntăm în momentul de față, chid că au agravat-o. Șomajul pe care îl avem astăzi se datorează cererii agregate scăzute. Există uh, deficite la nivel de investiții, de încredere, de consum și există mari deficite la nivelul gestionării piețelor muncii. Bineînțeles, uh, piețele muncii trebuie să fie cât mai flexibile cu putință, toate problemele structurale pe care le au trebuie să fie eliminate. Acesta a fost uh, obiectivul pachetului nostru privind ocuparea pe care l-am adoptat în aprilie anul trecut. Însă, documentele pe care le-am prezentat astăzi ne vor uh, ajuta, odată ce vor fi puse în aplicare, bineînțeles, să depășim uh, criza pe care o avem în momentul de față. Bineînțeles, creșterea economică rămâne un uh, obiectiv major al prognozelor noastre de creștere și în acest sens vom face multe recomandări statelor membre. Însă, haideți să vă prezint care sunt uh, de elementele principale ale raportului privind ocuparea pe care l-am prezentat astăzi. Mai întâi de toate ne-am dat seama că trebuie să creăm mai multe locuri de muncă și să stimulăm uh, cererea de muncă. Uh, impozitarea muncii este în continuare prea mare și tocmai de aceea trebuie să trecem la noi surse de impozitare, precum poluarea sau proprietatea. În plus, trebuie să se facă mai mult pentru exploatarea potențialului de creare a locurilor de muncă în domeniile noi, precum uh, IT, uh, sănătate, etc. Rezistența piețelor muncii trebuie să fie crescută și aceste piețe trebuie să devină mai flexibile, mai adaptabile. Cum se pot uh, atinge aceste obiective? Prin dialog social care duc, uh, duce la o la o schimbare a mentalității companiilor care în momentul de față recurg la disponibilizări în momentul în care ajung în, ating sau se confruntă cu probleme economice. Ei bine, această mentalitate trebuie să se schimbe. De asemenea, trebuie să încercăm să schimbăm contractele de muncă și durabilitatea lor pe viitor. În același timp, trebuie să ne asigurăm că există praguri de salarizare uh, Uh, suficient de atrăgătoare atât pentru companii cât și pentru angajați. În al treilea rând, uh, șomajul în rândul tinerilor și tranziția de la școală la locul de muncă rămân problematice. Unul dintre cinci uh, absolvenți nu reușesc să-și obțină un, să găsească un loc de, de, punct, de muncă și unul din șapte tineri nu are niciun loc de muncă și nici nu, nu se perfecționează prin studiu. Tocmai de aceea stagi, stagiile sunt absolut esențiale. Săptămâna viitoare vom propune o noi măsuri în ceea ce privește uh, stagiile de pregătire și uh, creșterea gradului de atractivitate a acestuia. Trebuie să combatem șomajul pe uh, termen lung, 11 milioane dintre șomerii europeni uh, și-au pierdut locul de muncă cu un an în urmă și tocmai de aceea, iată, trebuie să îmbunătățim agențiile de ocupare și să Uh, sprijinim agențiile care se ocupă de flexibilizarea pieței muncii. Uh, deci, șomerii trebuie să primească ajutor pentru a-și găsi un loc de muncă, pentru a se reprofila, etc. În același timp, trebuie să sprijinim investițiile sociale și protecția socială. Din păcate, aceste aspecte au avut multe suferit de pe urma Uh, crizei cu care ne-am confruntat în ultimii ani. Venitul pe gospodărie a scăzut enorm în ultimii trei ani și uh, numărul de cetățeni care se confruntă cu uh, penuria financiară deci numărul de persoane care se confruntă cu penuria financiară crește permanent. Prin urmare, iată, avem nevoie de servicii sociale cât se poate de solide și, de asemenea, de garanții financiare, de ce nu? Trebuie să se uh, prevină marginalizarea șomerilor și, de asemenea, trebuie să sprijinim contribuția tuturor la economie. Vorbim astfel despre investiții sociale, investiții care nu sunt facile, dată fiind, uh, dată fiind consolidarea uh, economică cu care trebuie să ne împăcăm, însă aceste investiții sunt absolut necesare dacă e să avem un viitor. Dați-mi voie să vă amintesc, stimați colegi, că analiza anuală a creșterii este cât se poate de explicită în ceea ce privește uh, nevoia de a prioritiza investițiile în domenii precum educația și de asemenea spune cât se poate de clar că serviciile de ocupare trebuie să fie uh, promovate și întărite, de asemenea flexibilitatea pieței muncii. Uh, schemele de garanție în, sociale sunt absolut esențiale, sunt investiții de viitor. În același timp, trebuie să modernizăm sistemele de protecție sociale pentru a, sociale pentru a le asigura sustenabilitatea. Uh, în primul trimestru al anului viitor vom reveni asupra acestor subiecte cu ocazia publicării raportului privind uh, creșterea socială. Au existat state membre care au întreprins reforme uh, sociale, reforme pe care nu le pot decât saluta. De asemenea, să folosesc într-o manieră mult mai eficientă fondurile europene, asta pornind de la activitatea uh, task force-urilor uh, Comisiei Europene care practic verifică uh, folosirea fondurilor europene, însă e nevoie de mai mult, trebuie ca piețele muncii să devină mai rezistente pe termen lung și trebuie să ajutăm pe cei mai vulnerabili dintre concetățenii noștri să își găsească un nou viitor. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, stimate domnule comisar. V-ați referit la esența discuției noastre și veți avea cu siguranță ocazia să reinterveniți din nou uh, după intervenția raportorilor din umbră. Tour, nous allons prendre uh, quatre intervenții. Acum vom avea patru intervenții, doi raportori din umbră din partea Comisiei Ocupare și doi raportori din umbră din partea Comisiei Econ. Deci, voi începe pe rând. Mai întâi, domnul Jean-Paul Gozes din partea Comisiei Economice și Monetare și din partea grupului PPO. Aveți un minut și jumătate. Prezidență, nu răjuni. Mulțumesc, doamna președintă. Stimați eh, domni comisari, mă bucur că activitatea elaborată de Parlament privind semestrul european a fost citată de dumneavoastră în repetate rânduri. Da, nu am toată încrederea în spusele dumneavoastră, pentru că în felul acesta nu am muncit în zadar. Vorbiți despre o serie de măsuri care urmează să fie luate pentru a îmbunătăți situația economică și uh, oferta de locuri de muncă. Toată lumea își dorește acest lucru, mai ales gândindu-ne la situația actuală, care este destul de dificilă în multe țări. Întrebarea mea este legată de credibilitatea acestei acțiuni a Comisiei, pentru că spectacolul pe care îl oferă Europa astăzi este cu țări divizate, care au uh, probleme și nu sunt de acord nici în ce privește uh, un buget european, nici în ce privește Uh, sistemul bancar din Europa și ca atare uh, nu există susținere pentru deciziile luate la Bruxelles în toate țările. Deci eu am toată încrederea în buna credință a dumneavoastră când luați aceste măsuri, dar Uh, vor putea ele să ducă la o soluție reală și la o eficacitate care să fie percepută ca atare de către concetățenii noștri. Mulțumesc foarte mult, iar acum uh, din partea Comisiei de Ocupare a Forței de Muncă și a grupului S și D, domnul Gutierrez. Președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Nu știu, domnilor comisari, dacă sunteți conștienți de faptul că ne lipsește credibilitatea în aceste cuvinte frumoase. O listă de credibilitate în ochii cetățenilor și uh, nu în fața Parlamentului, pentru că dacă ați fi fost poate un pic mai conștienți de acest lucru, ați fi făcut un discurs mai autocritic. Uitați-vă la ce rezultat am ajuns în ultimii ani. De ce? Pentru că politicile hotărâte de comisar, domnul Renz, spre exemplu, afectează în mod direct pe cei la care s-a referit adineori domnul Andor. Și acum am o întrebare foarte concretă. Care sunt concluziile pe care le puteți trage dumneavoastră în momentul în care vă angajați în semestrul european de anul trecut, că anul acesta vom fi, spre exemplu, la 1,4% de creștere sau când spunem că pe anul viitor creșterea va fi și mai mare, peste 1%, atunci cum putem să facem acest lucru? Și când vedem că concret ă, creșterea economică a fost mult mai scăzută, atunci ne punem întrebarea ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu angajamentele luate anul trecut până anul acesta? Apoi, Multiplicarea acestor uh, uh, intervenții fiscale. Cum ne puteți convinge că un punct de creștere este, uh, se poate obține dintr-un punct de reducere a cheltuielilor? Nu cred că acest lucru este valabil. Uitați-vă la situația din Grecia, din Italia, din Portugalia. S-au făcut reduceri în fiecare an, an de an de an. Și vedem care este rezultatul per ansamblu și vedem care sunt și previziunile economice din cauza crizei. Și dumneavoastră a spus în al treilea rând, domnule, domnilor comisari, că există semne pozitive în ceea ce privește accesul la un loc de muncă. Unde ați văzut noastră semne pozitive? pozitive? Când? Unde? În ce regiuni? Dacă există aceste semne pozitive, spuneți-ne și nouă care este situația concretă a accesului la locuri de muncă pentru tineret. Și în al patrulea rând, dacă dumneavoastră vă angajați să monetarizați angajamentele naționale, planurile naționale în favoarea locurilor de muncă și a creșterii economice, uh, mai ales când se beneficiază de fonduri structurale, aș dori să știu când anume această analiză va avea loc, când anume această monitorizare, rezultatul va fi prezentat. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Schiller din partea Comisiei Economice și Monetare, din partea Arte și apoi doamna Harkin pentru Comisia pentru Ocupare. Thank you. Uh, Vă mulțumesc, domnilor comisari, pentru prezentările făcute. Eufemismul, vă spune asta ceva? Eu cred că acesta este termenul care se potrivește politicii noastre de ocupare. Noi, de fapt, în Europa avem o politică a șomajului mai degrabă decât o politică a ocupării forței de muncă. Avem toate aceste state în care șomajul ajunge la 25, 15, etc. la sută. Avem așadar state membre în care milioane de oameni nu pot să producă nimic. Și pornind de la această situație, considerați dumneavoastră că Comisia și statele membre au instrumentele necesare la dispoziție pentru a lupta împotriva șumajului în următorii ani? Mulțumesc. Doamna Hacking, vă mulțumesc, mulțumesc și comisarilor. M-am uitat la comunicatul de presă. Uh, care spunea că ne așteptăm la o creștere socială. Ce creștere? Că noi suntem în recesiune acum în Europa. Iată, divergențele cresc între un, în Uniunea Europeană și, prin urmare, dați-mi voie să vă întreb următoarele lucruri. Da, avem nevoie de consolidare fiscală, dar care este uh, tempoul Nimeni nu se întreabă dacă viteza asta pe care o adoptăm acum nu este mai degrabă nocivă decât pozitivă. În al doilea rând, eu vin din Irlanda, care este emblema consolidării fiscale europene. Și dacă e să ne uităm la statistici, anul trecut am avut o creștere a PIB-ului Uh, de 1%, dar diferența între PIB și VNP este în Irlanda de 22% și, de asemenea, aceste cifre trebuie să fie uh, văzute, uh, privite în ansamblul lor pentru a obține, într-adevăr, o imagine de ansamblu. Eu înțeleg, Comisia face tot ce este în putință. Sunt convinsă că politicile dumneavoastră au potențialul de a da rezultate pe termen mediu și lung, dar eu vă întreb ce vom face pe termen scurt. În al treilea rând, credeam că am un minut și jumătate. Încă 10 secunde. Finanțele publice au uh, stabilizat datoria. Dar povara datoriei este mai mare. Ce putem să facem în acest context? Putem să schimbăm, să ne gândim din nou la tempoul, tempoul acestui, acestei consolidări și uh, în ce măsură obiectivele 2020 vor fi atinse. Mulțumesc foarte mult, domnii comisar. Eventual pot să răspundă mai întâi, eventual domnul Ren și apoi domnul Andor și apoi vom avea o nouă rundă de întrebări. Uh, mersi, mersi, madame, madame președinte. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu prima întrebare a domnului Gauzes privind credibilitatea Comisiei. Împărtășesc preocuparea dumneavoastră în ce privește credibilitatea Uniunii Europene și a zonei euro. În ce privește modul în care încercăm să facem față crizei. Chiar dacă lucrurile nu pot fi zugrăvite chiar așa în alb și negru, ci sunt mai degrabă gri. Dar există deja anumite progrese uh, din această vară până acum, în ultima jumătate de an, și alte domenii în care activitatea noastră încă este deficitară și trebuie să întreprindem mult pentru a îmbunătăți lucrurile. Mecanismul european de stabilitate a devenit operațional în octombrie și uh, este un fel de uh, zid de protecție care nu trebuie să fie subestimat. Banca Centrală Europeană a luat o serie de decizii importante în ce privește tranzacțiile financiare, definește în clipa de față cadrul inclusiv pentru posibilă intervenție în piața secundară. Asta clar are efecte uh, în piață care uh, vor duce până la urmă la uh, creșterea încrederii în economia europeană. Încă din luna aprilie uh, am înregistrat în, în pe primele trei luni ale anului a existat o creștere solidă. Am văzut că se reface economia europeană. După aceea însă au avut loc alegeri în Grecia, alegeri în Spania, au apărut noi dificultăți eh, și eh, capacitatea de decizie în zona euro nu a fost foarte convingătoare. Deci a existat un fel de declin, eh, un regres în creșterea economică. În același timp însă, noi acum întreprindem acțiuni, luăm decizii politice decisive și cred că acest lucru se va vedea luni sau uh, marți uh, dimineață. S-a văzut uh, deja un nou pachet în favoarea Greciei care constituie o importantă piatră de hotar. Și demonstrăm în felul acesta că în zona euro suntem serioși, suntem hotărâți să facem toți pașii necesari pentru a demonstra sustenabilitatea și irreversibilitatea zonei euro. Există observatori ai pieței care uh, afirmă că factorii de decizie din Europa uh, ar fi cu un pas în urma evenimentelor, dar uh, ei se uh, înșală amarnic. Noi am demonstrat că urmărim cu seriozitate durabilitatea zonei euro și dorim să reducem povara uh, datoriei Greciei pentru a ajuta și această economie să-și revină. Deci s-au făcut multe, sigur că încă multe trebuie să fie întreprinse și prin documentul pe care vi l-am prezentat avem în vedere măsuri necesare pentru a consolida Uniunea economică și financiară. Domnul Gutierrez a spus că creșterea de anul acesta a fost sub previziuni. Este corect, dar am explicat motivele pentru care lucrurile au evoluat astfel. Au fost niște decizii politice greșite, poate în prima parte a acestui an, dar ă, din păcate și în ce privește mediul extern au fost niște factori care au avut un impact negativ. Singura concluzie logică este că trebuie să corectăm acele decizii politice greșite, trebuie să ne îmbunătățim performanțele în statele membre și per total în Uniunea Europeană pentru a ajunge la o redresare economică și la creștere economică. O să vă rog să vă referiți și la întrebarea Elizei în ce privește Da. În ce privește recomandările pe care le facem țărilor cu surplus pentru a reechilibra economia europeană mai repede. Vom lua decizii în acest sens în săptămânile următoare. Vor fi acțiuni politice care vor duce la o mai bună echilibrare a economiei europene. Deci nu doar prin uh, susținerea țărilor cu deficite, dar și uh, în ce privește țările cu surplus. Trebuie să uh, vă spun că lucrurile se mișcă în acest sens, iar în Germania se discută despre o creștere a salariilor cu 5% în perioada următoare și uh, Asta se datorează performanțelor pieței uh, muncii din Germania și a necesității uh, lor interne din Germania, în cea mai puternică țară din zona euro. Dar dacă doriți, vă preocupă acest subiect important de reechilibrare a economiei europene, sunt dispus să revin în mijlocul dumneavoastră pentru a discuta despre asta. Domnul Andor, mulțumesc foarte mult să știți că nu este adevărat că ne învârtim în cerc la nivelul Comisiei, nu este valabil nici pentru piața internă. Există multe elemente noi pe care le aducem acum pe masă, multe inițiative noi care au fost făcute. Sigur că anumite propuneri la un moment dat pot să se blocheze nu, uh, la Consiliu sau nu numai la Consiliu și atunci sigur că implementarea va fi întârziată. Dar în ce privește politicile noastre, am luat o serie de inițiative noi, de abordări noi. Dacă m-ați urmărit cu atenție în ce privește uh, pachetul uh, de, în domeniul angajării forței de muncă din aprilie, strategia noastră s-a adaptat la circumstanțele crizei actuale și uh, s-a referit la instrumentele necesare care figurează în agenda europeană pentru ocuparea forței de muncă, valorificând necesitățile, oportunitățile existente și uh, noi am făcut și propuneri uh, pentru consolidarea guvernanței de ocuparea forței de muncă pe plan european pentru a crea garanțiile necesare ca uh, următoarele inițiative să corespundă mai bine necesităților și așteptărilor. Ne-am schimbat abordarea față de situația trecută. Dorim să folosim Fondul Social European inclusiv pentru a veni uh, în ajutorul tinerilor. Comisia a adoptat această inițiativă privind oportunitățile pentru tineret și ne-am dorit ca, pe lângă consolidarea redresării economice, din păcate uh, s-a ajuns uh, în multe țări la recesiune, care a afectat în mod special generația tineră, ca atare, noi am luat o inițiativă uh, care este nouă, pentru ca în opt țări cu uh, rata șomajului cea mai ridicată în rândul tinerilor să redirecționăm fonduri europene spre proiecte care uh, sunt urgente și care pot rezolva rapid problema șomajului în rândul tinerilor. Este vorba de aproximativ 10 miliarde de euro din eh, FSE um, și Fondul Social European uh, a răspuns uh, cu rapiditate uh, acestei necesități de reorientare, ceea ce am spus încă intervenția mea introductivă, există o inițiativă absolut nouă care nu a picat din cer, pentru că aceste garanții pentru tineret uh, figurau și în propunerile pentru uh, Europa 2020, dar în anul 2010, când s-a vorbit despre asta, um, necesitatea de elemente noi, poate și de a discuta noi instrumente, nu a fost atât de stringentă de a combate șomajul. Noi trebuie să reanalizăm această garanție pentru tineret și există um, o atmosferă foarte favorabilă și la nivelul Consiliului în această direcție, iar eu sper că săptămâna viitoare se va ajunge la adoptarea uh, ei în cadrul pachetului de ocupare a forței de muncă tinere. Sperăm ca uh, discuțiile din, cu Consiliul să fie line și să se ajungă la concluziile scontate. Dați-mi voie să vă vorbesc din nou despre importanța instrumentelor financiare, pentru că ele sunt elemente cheie pentru anul 2012 și dincolo. Și mm, de aceea este regretabil că situația nu a evoluat pozitiv în ultimii ani um, în sensul suplimentării bugetului, pentru că există o lipsă de surse um, pentru a putea refinanța proiectele statelor membre privind ocuparea forței de muncă. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la cea de-a treia rundă de întrebări și răspunsuri. Îi voi da cuvântul mai întâi Emily Turunon din partea verzilor, după aceea domnului Șuntis. Se pare că uh, eu sunt singura reprezentantă astăzi din partea verzilor și membra ambelor comisii vorbiți despre semne de redresare, dar uh, pe de altă parte, în uh, prognozele anterioare uh, putem spune că au existat și multe elemente negative. Pentru că ratele de creștere pentru anul acesta și pentru anul viitor, din păcate, indică o creștere a șomajului în 2013-2014 și uh, de asemenea au crescut uh, datoriile. Rugămintea mea este să analizăm aceste cifre mai în profunzime. O întrebare adresată domnului Reine. În mecanismul de alertă, am văzut că ați adăugat un indicator în ce privește sectorul financiar. Se prevedea în raportul șase din unsprezece că Parlamentul trebuie să-și asume un uh, rol în uh, ce privește updatarea domeniului de aplicare. Cum vedeți dumneavoastră acest rol al Parlamentului? În al doilea rând, Comisia a anunțat un studiu privind uh, legăturile între deficit și surplus în zona euro. Poate că am omis eu informații cum doriți să finanțați de asemenea convergența și instrumentul de competitivitate. Și după aceea vă mulțumesc pentru că includeți garanția pentru tineri, este foarte importantă pentru Comisia de Ocupare a Forței de Muncă, iar în ce privește vulnerabilitatea dumneavoastră menționați de simplificare a legislației de angajare. Cum eh, va contribui eh, la mai mare flexibilitate? Domnul Șuntis. Mulțumesc, domnule președinte. La începutul prezentării sale, domnul Rehn a spus că a încercat în această săptămână să fie atât pompier cât și arhitect. Acum îl întreb ce rol a îndeplinit în calitate de pompier, problema uh, datoriilor în legătură cu ultima decizie a grupului euro privind datoria Greciei, s-a reținut că în decembrie ar urma să fie recumpărate obligațiunile de stat grecești după ce conform prețurilor de piață din 23 noiembrie. Iar cei care participă la această acțiune sunt uh, băncile grecești și fondurile de garantare. Și mie mi se pare, domnule comisar, că până acum nu ni s-a spus unde se vor găsi banii necesari pentru a răscumpăra aceste obligațiuni. Va exista vreun împrumut, împrumut din partea Fondului European de Stabilitate pentru că mie mi se pare că uh, această operațiune ar trebui să se desfășoare pe bază de voluntariat, dar cum vom găsi bănci grecești care să se declare uh, dispuse să uh, facă această răscumpărare, pentru că de fapt este nevoie de o recapitalizare a băncilor grecești în acest sens. Iar în ce privește viitoarea ștergere a datoriilor, uh, s-ar putea uh, Um, să să uh, câștige capital, pentru că în trecut băncile au pierdut capital. Președinta, ultimele două intervenții. Domnul Pupakis și după aceea doamna Podimata. Mulțumesc, doamna președintă. Creșterea este un subiect esențial care este legat de Uniunea Europeană, dar și de comunicarea între societăți. Eu vin dintr-o țară cu mari dificultăți, din Grecia, și ne-am concentrat pe costurile Ehm, din eh, măsurile luate pentru eh, creșterea de capital. A crescut șomajul și vă întreb ca atare, există oare noi axe în eh, noul plan de creștere pentru ca măsurile necesare să nu se rateze, pentru că noi nu ne dorim o Europa cu mai multe viteze. Mulțumesc. Doamna Ani Podimata și doamna Crața. Mulțumesc. Domnilor comisari, vreau să vă mulțumesc mai întâi pentru prezentările foarte clare și univoce pe care le-ați făcut săptămâna trecută la Strasbourg. Ați lansat un apel cu câteva ore înainte de ședința grupului euro ați invitat uh, toate părțile implicate să aibă o acțiune cât mai constructivă și să uh, treacă de această linie roșie. Vă mulțumesc. Și aș vrea să mai spun că uh, decizia grupului euro vis-a-vis de Grecia um, trebuie pentru a se realiza să îndeplinească anumite condiții prealabile. Încercarea de răscumpărare a obligațiunilor uh, a funcționat bine, dar oare se va derula așa cum trebuie acum și uh, capacitatea de supraviețuire este nevoie de uh, o rată de creștere economică. Aceasta este principala prioritate, programul de creștere anuală despre care uh, trebuie să discutăm. Este vorba și despre acele state care întâmpină în clipa de față cele mai mari dificultăți. Cum putem să uh, obținem cele mai bune adaptări publice, mai ales în uh, acele țări în, uh, în care acest lucru este necesar. Mulțumesc, spune președinta, doamna Crața. Mulțumesc. Domnilor comisari, aș dori să mă refer înainte de toate la șomaj. Sigur că nu este necesar să uh, subliniem acum cât de important este acest subiect pentru Europa și pentru supraviețuirea obiectivelor noastre politice. Acele țări care uh, suferă în clipa de față cel mai uh, mult în urma recesiunii, uh, care uh, au putut să dezvolte uh, programe de redresare uh, reușesc oare în acest demers? Aveți și semne uh, legate de uh, reușita acestor program? Pentru că uh, ar fi foarte stimulativ să aflăm că acest lucru se realizează. În ce privește semestrul european, în ce măsură țineți seama în analizele pe care le efectuați și de uh, surplusuri? Pentru că există dificultăți în anumite țări, ezitări când ne gândim la impactul unei economii asupra altei economii, mai ales în uh, zona euro. Mulțumesc, doamna președinte, spune domnul Sercas. Aș dori să-mi exprim cu calm îngrijorarea mea, pentru că am uh, aici rezumatul referitor la blueprint și am senzația că Comisia nu a ascultat prea bine ceea ce a spus Parlamentul și a spus-o în mod repetat în ultimele luni de zile și numai prin raportul doamnei Marian Tyson în momentul în care am vorbit despre reforma economică și monetară. Nu știu dacă acesta este rezumatul cel mai potrivit, dar dacă documentul în întregime, versiunea integrală, seamănă cu rezumatul, atunci ne putem pune întrebări. Aici se pare că analiza spune că de vină sunt dezechilibrele macroeconomice și că în direcția asta trebuie să mergem. Se pare că nu există niciun fel de autocritică în ceea ce privește neajunsurile propriilor noastre politici. Nu există niciun fel de uh, analiză a bilanțului social și de lucru și a pieței muncii. Și în continuare se pare că uh, Uh, lipsește referirea, trimiterea la capitalul uman, la resursele umane. Este singura noastră metodă pentru a putea fi competitivi pe viitor. Și aș spune că acest document de fapt, nu consacră niciun, niciun rând tinerilor, nici măcar o, o frază despre politica socială europeană. Și eu sper, domnilor comisar, că aceasta e, de fapt, doar o simplă uitare, o, un simplu neajuns, o eroare undeva, pentru că acest lucru nu oglindește uh, Uh, ceea ce s-a discutat în luna decembrie la Consiliu, pentru că, de fapt, trebuie să țineți seama și de sugestiile Parlamentului și am senzația că, în momentul de față, prin acest document, noi, de fapt, nu vorbim pe aceeași limbă. Uva, uh... uh Doamna președinte, mulțumesc. Am să inversez ordinea intervențiilor. Am să-l rog pe domnul Andor să răspundă mai, de, mai întâi șapte întrebări, șapte minute, după care domnul comisar Ren va răspunde la întrebări. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Uh, doamnelor și domnilor, noi nu trecem cu vederea capitalul uman. Nu, absolut deloc. Acest lucru figurează în cadrul financiar multianual, care trebuie să fie, care să fie întărit trebuie să fie unul robust, uh, cu sume suplimentare pentru Fondul Social European, ideea fiind tocmai de a investi în resursele financiare. Aceasta este o propunere a Comisiei și ne-am aplecat asupra acestui subiect tocmai pentru a menține acea legătură necesară între instrumentele noastre financiare și strategia UE 2020. Fondul Social European reprezintă unul dintre aceste instrumente. Evident că mai sunt și altele, poate uh, uh, de dimensiuni mai reduse, pe care le cunoașteți, cu siguranță. Evident că nu o să repetăm de fiecare dată exact aceleași lucruri în fiecare uh, document, în fiecare uh, pagină în care explicăm argumentele noastre. Însă uh, ni s-a părut că l-am pus la locul potrivit acest argument și deci e clar că discuțiile pe marginea Fondului Social European încă nu sunt terminate și vom continua, vom continua să aprofundăm modul în care evoluează aceste instrumente. Evident, aceste instrumente trebuie să opereze într-un mediu, aș spune eu, diferit. E nevoie de mai multă flexibilitate. Și acest lucru a fost uh, evidențiat, mai ales în vremuri de criză. Evident, trebuie să susținem tineretul. Și m-aș referi la cele spuse de doamna Turinen și vreau să-i mulțumesc pentru sprijinul dumisale în ceea ce privește garanția pentru tineri, pentru tineret, garanție propusă de către comisie. Sperăm că ea va fi la înălțime, această la înălțimea așteptărilor. Acum, în ceea ce privește straturile cele mai vulnerabile și uh, păturile cele mai vulnerabile în societate și cum putem să le ajutăm, întrebarea era în ceea ce privește diferențele și discrepanțele și segmentarea pieței muncii care există în momentul de față în diferitele state membre și care sunt condițiile diferite pentru a putea avea uh, oarecare omogeneitate, pentru a putea rezolva situația. Încercăm să facem acest lucru. Uh, Încercăm să depășim această segmentare tocmai prin îmbunătățirea protecției a condițiilor oferite tineretului sau lucrătorilor, mai ales cei care au, spre exemplu, contracte temporare. În așa fel încât să le acordăm o șansă să înceapă în cazul în care sunt uh, șomeri, să înceapă undeva cu un contract, fie el și contract temporar. Eu cred că acest demers poate avea o, o, un rezultat pozitiv. Apoi, ideea de a ajuta tineretul uh, în țările europene, Irlanda, Slovacia uh, și încă două țări nordice, Estonia și Lituania, sunt patru țări care au astfel de inițiative și am menționat deja faptul că există implicații financiare. E vorba de 10 miliarde de euro care pot fi realocate în aceste state și prin aceste inițiative am putea spune că în jur de jumătate de milion de tineri au fost astfel sensibilizați la aceste chestiuni și am putut să-i ajutăm. Evident că inițiativa se poate extinde și la alte state membre. Sunt șapte alte state membre care anul viitor, care anul viitor vor participa la o astfel de inițiativă tineret și ocupare. Dar aici e mai degrabă vorba de un dialog constant. Noi continuăm să monitorizăm situația. Evident, nu putem să realocăm exact aceleași sume de fiecare dată. De aceea trebuie să permitem acestor programe să da, roade. Însă angajamentul nostru față de statele membre este de asemenea un angajament care vizează găsirea acelor oportunități pentru perioada de timp imediat următoare. De aceea, obiectivele mele în următoarele săptămâni Uh, sunt următoarele. vizite în Portugalia, în Spania și în sudul Italiei, aceste trei țări în care există această problemă pregnantă și care sunt poate cele mai uh, afectate din acest punct de vedere. De asemenea, aș vrea să mă refer la chestiunea acestui principiu general și anume legătura care există între dinamica unei regiuni și investițiile de acolo. Într-adevăr, am constatat că există discrepanțe, însă aceste, aceste diferențe au existat, au existat dintotdeauna și partenerii sociali sunt cei care trebuie să fie consultați, iar achiul social trebuie să fie de asemenea respectat, chiar și în țările în care sunt dificultăți. Și mă refer mai ales la o situație extrem de dificilă în Grecia, noi încercăm împreună cu Agenția Națională din Grecia să monitorizăm evoluțiile recente și în ultima mea, evolu- în ultima mea vizită în Grecia m-am întâlnit cu partenerii sociale, am ascultat punctul lor de vedere, am încercat să văd cum evaluează ei situația, cum, care este analiza lor, însă lucrurile necesită timp pentru a putea restabili dialogul social în așa fel încât acesta să fie optim. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul comisar Ren. Thank you. First, uh... As regards uh, the questions of... Uh... Vă mulțumesc. Acum, în ceea ce privește întrebările doamnei Turunan, prima dintre ele se referea la sistemul financiar. Ei bine, am discutat cu Parlamentul această temă I-am trimis o scrisoare domnului Martin Schulz, președintelui Parlamentului European, prin care îl informam pe el și pe instituția pe care o, o reprezintă uh, în legătură cu indicatorii, cel de-al 11-lea indicator uh, de uh, stabilitate financiară pe care l-am inclus Acum, în ceea ce privește relațiile dintre statele care au un surplus și cele care au uh, un deficit, doamnei Ferreira îi răspundeam la o întrebare sub, sub, similară. Avem un raport pe care îl vom prezenta în curând asupra surplusului pe care îl au anumite state membre și a modului în care acesta ar putea fi folosit pentru reconstrucția europeană. A treia întrebare se referea la instrumentul de convergență pe care îl uh, propunem în uh, planul nostru pentru obținerea unei uniuni economice și monetare în adevăratul sens al cuvântului. Se, se vorbea despre uh, finanțarea sau întrebarea se lega, lega de finanțarea acestui instrument. Uh, ei bine, pentru a vă da o, un răspuns, avem întâi de toate nevoie de un cadru financiar multianual și statele din, zonele, din zona euro care participă la acest instrument vor fi cele care vor lua o decizie asupra finanțării. Acum, în ceea ce privește întrebarea pusă de domnul Huntis cu privire la răscumpărarea obligațiunilor grecești. E drept că în declarația zonei euro se spune clar că prețurile așteptate nu vor fi mai mari decât cele înregistrate pe data de 23 noiembrie. Această tranzacție este una între Grecia și investitorii privați. Prin urmare, Grecia este cea care va planifica și va conduce această oper- operațiune. Vă asigur însă că vor, exi- vor exista fondurile necesare pentru o eventuală răscumpărare în cazul în care această răscumpărare va fi cerută de autoritățile grecești. Doamna Podimata mă întreba dacă acest acord al uh, grupului, Eurogrupului va funcționa. Statele membre ale zonei euro și-au asumat responsabilitatea de a reduce datoria Greciei în două etape. În ceea ce privește prima etapă, există uh, ambiții cât se poate de clare cu privire la reducerea datoriei de stat uh, la 124% până în 2020. Important este și faptul că statele membre au decis să discute și posibile viitoare măsuri suplimentare, măsuri suplimentare care uh, vizează utilizarea Fondului Social European uh, și alte instrumente deja existente, iar ambiția pe ansamblu este uh, reducerea din nou a datoriei grecești. Deci prima etapă va, se va desfășura în, primele, în următoarele săptămâni, chiar luni. Angajamentul în acest sens este cât se poate de clar, concret. Și cea de-a doua etapă va uh, debuta în cazul în care se va dovedi a fi necesară și uh, va avea drept uh, calendar uh, unul va avea drept, uh, drept punct de referen, referință anul 2016. De asemenea, Uniunea Europeană știți bine că uh, promovează în continuare cofinanțarea uh, scăzută în cazul Greciei, iată un alt tip de ajutor pe care îl oferim acestui stat. E, o, o, e un angajament enorm pe care, uh, iată, ni l-am uh, asumat și care are drept obiectiv reducerea datoriei uh, Greciei la 124%. Poate că pare mult pentru dumneavoastră procentul acesta, dar el va însemna mult pentru Grecia. Pachetul de ajutorare a Greciei constă în 4, 5, chiar 6 instrumente, dintre care cel mai important e reprezentat de răscumpărarea obligațiunilor grecești. Deciziile formale vor fi luate în cadrul reuniunii zonei euro pe data care va avea loc pe data de 13 decembrie. Bineînțeles, deciziile vor trebui să fie uh, validate conform procedurilor naționale și uh, vor trebui să fie incluse în acordul de cooperare cu Grecia. Doamna Crața se referea la contagiune. Dar acesta este un aspect care uh, stă la baza, practic, a analizei anuale a creșterii și uh, tocmai în acest context evaluăm surplusurile care există și care ar putea fi folosite pentru redresarea economică. Mai apoi s-a pus o întrebare legată de planul comisiei, o întrebare la care colegul meu a răspuns deja în, în mare pare. Dați-mi voie să vă spun că acest cele două documente adoptate astăzi diferă foarte mult. Analiza anuală se referă la măsuri concrete și probleme concrete care trebuie să fie rezolvate în următorul semestru european, în anul 2013. Pe de altă parte, planul Comisiei se ocupă mai degrabă de reconstrui reconstrucția arhitecturală a Uniunii Economice și Monetare. Acest uh, plan nu se referă la toate tipurile de politici, ci pur și simplu uh, se referă la modul în care fundațiile Uniunii Economice și Monetare ar putea fi solidificate. Deci acest plan al Comisiei uh, are drept obiectiv crearea unei uniuni economice și monetare cât se poate de solide, în adevăratul sens al cuvântului, dar pentru că această ambiție să fie atinsă, avem nevoie de adoptarea pachetului de două acte legislative. Uh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, domnilor comisari. Este pentru cea de-a doua oară că cei doi comisari vin împreună. Dacă nu cum, uh, este a treia oară în care cele două comisii se întâlnesc în comun în cadrul semestrului european. Dar este o demonstrație că acest uh, Parlament European uh, ia în serios problema semestrului european. Dumneavoastră ați insistat asupra importanței acestui examen anual al creșterii economice și sunt uh, surprinsă. Acest press release care a fost publicat începe că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 n'y a pas le mot du Parlement européen à l'intérieur. Nu este menționat numele Parlamentului European în acest document. Și în același timp este un document care se numește Blueprint, despre care dumneavoastră ați vorbit foarte mult. Iar în acest Blueprint se citează din nou. Parliamentary debate in the European semester such as fostering the involvement of the Parliament in the discussion of the Commission annual growth survey. Alors, il me semblait que mi se pare că aceste două texte au fost uh, scrise de două persoane diferite, dar Comisia este un colegiu. Dacă dumneavoastră doriți ca statele membre să ia în serios semestrul european, atunci luați și dumneavoastră în serios acest Parlament European, care de ani de zile se bate pentru Uh, o coordonare ex ante a politicilor. Deci, în acest uh, prim trimestru. Dacă tot avem o dezbatere privind starea economiei europene, privind diagnosticul economiei europene, eh, trebuie să acționăm responsabil în ce privește orientările necesare pentru încurajarea creșterii, pentru a înlătura deficitele, pentru a spori ocuparea forței de muncă. Pentru că noi suntem principalii dumneavoastră aliați în, această, în aceste demersuri. Deci, trebuie să uh, putem conlucra mai bine împreună. Și sunt convinsă că săptămâna parlamentară europeană pe care o organizăm împreună pe 21 ianuarie va constitui un moment important în acest sens. Vă rog, mobilizați-vă pentru a lua în serios acest moment, pentru că vorbim despre codecizia Parlamentului European această voință de a crea un spațiu public pentru dezbateri trebuie să se realizeze prin acțiune în statele membre. Cred că trebuie să reținem acest mesaj. Iar în ce privește traiectoria statelor membre, lucrurile mi se pare că au rămas neschimbate și că, de fapt, estimările inițiale de creștere economică mai degrabă au trebuit să fie reduse. Dar mulțumesc foarte mult interpreților care ne-au însoțit până la capătul lucrărilor noastre. Mulțumesc pentru această bună colaborare între cele două comisii și dumneavoastră vă dăm întâlnire pe 21 ianuarie pentru acea săptămână parlamentară europeană.